Iniziamo. Să începem. Bună ziua tuturor! Începem. Avem o agendă foarte încărcată, deci să înaintăm foarte repede. Punctul 1, aprobarea ordinei de zi schimbul de vederi cu comisarul Cioloș uh, supra consecințelor propunerii uh, Comisiei pentru Perspective uh, Financiare era prevăzut pe ora 4. Comisarul Cioloș va fi aici la 4 și jumătate, de aceea vă propun să anticipăm cu punctul 4 ca să lăsăm uh, conversația cu comisarul la sfârșit. Dacă nu aveți observații, considerăm aprobată ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal, dacă nu sunt observații până la sfârșitul reuniunii, Reiners, poftim? Nu aveți traducere? De ce nu aveți? Să verificăm. Acum toată lumea are traducere. Se aude traducerea spre germană? Da, mulțumesc. Nu, nu, nu se aude traducerea în franceză? Președintele roagă să se verifice funcționarea tuturor cabinelor. Germana e pe canalul 3 astăzi. Putem să mergem mai departe? Germany doesn't work.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 Acum funcționează procesul verbal, deci dacă nu sunt observații, îl considerăm aprobat. O clipă de atenție, câteva informații. Aș dori să vă semnalez că termenul de depunere al amendamentului pentru proiectul de buget al Comisiei este 20 iulie, ora 12. Secretariatul va trimite o notă informativă în privința procedurii și altor detalii tehnice. Deci, amendamente la proiectul de buget al Comisiei pe 20 iulie ora 12. Uh, în privința trilogurilor, cele două pe tema, uh, pe tema dezvoltării rurale și Uh, plăților pe 20 și 21 iunie, sub președinția maghiară. Nu am ajuns încă la un acord final. Cu toate astea, am făcut progrese în ambele dosare, în propunerea despre dezvoltarea rurală, am ajuns la un acord în puncte mai puțin delicate. Deci chestiunile lingvistice au fost uh, Uh, rezolvate cu ajutorul juriștilor lingviști. În ambele dosare există chestiuni de natură orizontale care vor, se, vor doveni, uh, se vor dovedi importante și pentru uh, celelalte rapoarte pe tema alinierii, cum ar fi chestiunea controalelor și a sancțiunilor. În acest caz, Consiliul va trece la modificări complete, însă Comisia propune acte delegate. Consiliul înserează parțial regulamente de aplicare în actul uh, legislativ de uh, bază și pentru restul propune acte de execuție. Această abordare pentru noi Parlamentul este o abordare inoportună din două motive. Mai întâi, în cazul că ar fi necesar să se facă modificări, o întreagă procedură legislativă ar trebui pornită, ceea ce ar însemna cu siguranță o supraîncărcare birocratică pentru chestiuni de multe ori de mică importanță. Al doilea lucru, Parlamentul ar fi exclus uh, de la orice control al modificărilor aduse legislației și vă amintesc că Parlamentul are drept de veto numai în privința actelor delegate și nu pentru actele de execuție. Deci de fiecare dată când Consiliul propune trecerea de la un act delegat la un act de execuție, înseamnă și că se elimină cu totul Parlamentul. Să ținem minte acest lucru. Consiliul până acum nu și-a schimbat perspectiva, dar să sperăm că grupul lor de negociatori va avea un mandat pentru a avansa uh, pe această temă, pentru a face un pas înainte a viitoarele reuniuni. Am vorbit în acest sens deja cu președinția poloneză și sperăm să înaintăm. Alt punct orizontal este propunerea Consiliului de a se utiliza articolul 54 din regulamentul privitor la actele de execuție, conform căruia Comisia nu poate să acționeze dacă comitat, uh, comitetul competent nu furnizează o opinie. Aici nu suntem de acord cu Consiliul, fiindcă ar însemna să introducem o excepție la acordurile interinstituționale aflate în vigoare. În ceea ce privește dosarul plăților directe, Chestiunea cea mai importantă pentru Parlament este articolul 11 privitor la aplicarea e, normelor financiare. Aici am avut poziții e, forte în privința implicării noastre în procedură. E, și în ce privește bugetul, Parlamentul are o putere exclusivă, oricum un rol important latura pozitivă în acest context ar fi că comisia, care inițial era contrară poziției Parlamentului, a dat semnale că este deschisă față de abordarea noastră și că va înainta o propunere săptămânile viitoare. În fine, în linia uh, generală a abordării noastre, am încercat să apărăm, acolo unde se poate, utilizarea actelor delegate în cazul în care ar putea fi amenințate drepturile agricultorilor. Când e vorba de drepturile agricultorilor, nu putem decât să prevedem acte delegate în care implicarea Parlamentului este deplină și nu acte de execuție pe care, vă repet, eh, din care este exclusă intervenția Parlamentului. Pentru modificarea anexelor, Comisia a acceptat argumentele prezentate de serviciul nostru juridic. În privința acestui punct, dragi colegi, vă invit uh, și în legătură cu dosarele următoare, uh, avem pe șantier mai multe, ca amendamentele pe care le prezentați, chestiunile de fond, uh, fiecare deputat are libertate absolută și autonomie să propună orice fel de amendament. Vă invit însă să fiți mai atenți atunci când amendamentele pe care le prezentați privesc aceste chestiuni, acte delegate și acte de implementare. În acest caz, munca pe care o facem, mai ales la primele trei dosare, dezvoltare rurală, Uh, plăți directe, noi încercăm să um, menținem pe cât se poate actele delegate și să uh, menținem prerogativele Parlamentului. Deci să primim din partea unor colegi amendamente, propuneri de uh, amendamente care par, să zic așa, dictate de către uh, Consiliu, de către reprezentanții statelor naționale, ne slăbesc poziția. Uh, în privința altor chestiuni vom ajunge la un acord sub președinția uh, poloneză în toamnă. Acestea erau informațiile, dar desigur dacă există colegi care doresc să ia cuvântul pe aceste teme, mă bucur să îi aud. Îl văd pe Liner care a luat, uh, cerut să ia cuvântul. Te rog. Present. Foarte pe scurt, domnule președinte, doresc să reiterez ceea ce ați spus dumneavoastră. Uh, referitor la discuția dintre noi și Consiliul cu privire la măsuri de implementare și actele delegate. E un subiect uh, cu multe interfențe la, nive la nivelul Parlamentului, mai ales uh, la negocieri. E dezamăgitor ceea ce se întâmplă și e important ca mâine să votăm. Sper că vom reuși să nu fim în poziția de a vota mâine amendamente care favorizează Consiliul mai degrabă. Comisia Agri sprijină ideile ce au fost exprimate deja, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Acest Parlament și această comisie ar trebui să își facă cunoscut punctul de vedere pe viitor, pentru că noi aici implement, luăm uh, decizii foarte importante cu privire la măsuri care vizează direct pe cei ce ne votează. Nu a, nu este nicio cale de întoarcere. Nu vom putea să revenim asupra deciziilor luate. Trebuie să purtăm bătălia astăzi, în lunile ce vor urma și sper ca Comisia, domnule președinte, în calitate de raportor, să vă sprijine. Mă refer aici și la ceilalți raportori implicați care negociază și care sunt activi pe acest dosar. Mulțumesc! Grazie, George. E... Mulțumesc, George. Pe de altă parte, chiar acesta este motivul care i-a împins pe coordonatorii grupurilor să încredințeze președintelui primele trei raporturi, pentru că în ce privește aceste trei teme orizontale, trebuie să încercăm să avem o coerență, o direcție unică față de alte instituții europene. Oricum, noi mergem înainte și sper din toată inima să facem o treabă bună. Dacă nu mai sunt alte intervenții, trecem la punctul 4, și anume sănătatea albinelor și provocările aflate în fața sectorului apicol. Eh, raportor Sandor Tabaidi. După cum știți, majoritatea cultură pădurilor au nevoie de insecte pentru polenizare și jumătate din polenizare se face prin intermediul acestor insecte importante albinele. Datorită proliferării paraziților, bolilor și schimbărilor ambientale, în Europa sunt în declin coloniile de albine și raportorul nostru, domnul Tabaidi, propune o acțiune amplă care răspunde îngrijorărilor apicultorilor din majoritatea statelor meu. Îi dau cuvântul și pe urmă uh, invit pe reprezentanții comisiei. Cred că este prezent domnul director Bernolio de la Digi Agri. Domnul Tabaidi. probléma lényege. Novemberben a elnök úr nevében az Európai Parlament el... În legătură cu acest raport, în decembrie, Parlamentul a emis o rezoluție, apoi s-a prezentat un alt raport al Comisiei, foarte important, și în timpul președinției maghiare, Consiliul a emis și o comunicare. Acum, Parlamentul are drept misiune să reacționeze la toate aceste evenimente și mai ales să facă propuneri concrete uh, pentru a răspunde acestor provocări în fața, aflate în fața apiculturii. Problemele pe care le-a menționat domnul președinte în introducerea sa trec dincolo de problemele apiculturii, care este o industrie care dă de lucru la 600.000 de persoane, dar polenizarea este ceva foarte important, de aceea și albinele sunt atât de importante. 84% dintre plante au nevoie de polenizarea efectuată de insecte, iar eh, peste 70% din celelalte plante eh, au și ele nevoie de eh, polenizare. De aceea sectorul apiculturii este atât de important și de aceea e nevoie și de o abordare comună la nivel european pentru ca apicultura care creează bunuri comune uh, are un rol de salvgardare a mediului înconjurător, de aceea și uh, apicultorii trebuie să primească finanțări și ajutoare. S-au menționat aici uh, și paraziții și alte animale care atacă albinele, dar uh, vedem că acest sector Ehm, e constituit în mare parte de amatori. Ehm, nu toți sunt profesioniști apicultorii, de aceea e nevoie ca ei să fie reprezentați mai bine pentru a se mm, face o cotitură în acest uh, sector. Ar fi foarte important să uh, ajungă uh, ajutoare comunitare pentru dezvoltarea de noi produse pentru uh, apărarea sănătății albinelor. În esență, marile industrii farmaceutice, marile companii nu sunt sunt interesate cu adevărat de crearea unor produse pentru apicultură, nu au uh, interes să experimenteze produse noi, pentru că e vorba de o piață restrânsă. De aceea, dacă nu vom reuși să uh, acordăm un ajutor comunitar, această piață nu va putea să rezolve singură problemele. Sectorul în chestiune nu își va putea uh, rezolva problemele. Eh, mulți eh, colegi m-au întrebat, dar cum de vorbim de 20 de ani despre problema asta și tot nu s-au găsit soluții? Nu sunt soluții pentru că nu s-a făcut o cercetare continuă, nu eh, s-au introdus noi produse farmaceutice. Mm, vedem că în alte sectoare există o producție continuă de noi antibiotice, de noi produse. În domeniul apiculturii nu a existat această continuitate. De aceea uh, ne aflăm în fața următoarei situații. Există un parazit, de pildă, uh, foarte important, pentru care nu există niciun fel de produse cu care să fie combătut uh, insecta numită varoa. Eh, va trebui neapărat să obținem, să obținem mai multe subvenții și mai multe uh, ajutoare, pentru că altfel va fi, va fi în pericol nu numai producția de miere, ci întreaga agricultură europeană. Noi am prezentat mai mult de 30 de dispoziții concrete, printre care crearea unui uh, sistem de monitorizare europeană ținând seama de faptul că albinele nu se opresc la frontierele statelor și e nevoie, deci, de un control coordonat european pentru a putea fi eficace. Avem nevoie de să lucrăm la nivelul statelor naționale, dar și la nivel uh, european o coordonare uh, uh, a fost creat un laborator de referință și este foarte important să existe asemenea laboratoare la nivel național, eh, ele sunt importante și este foarte important să se eh, efectueze controle la fața locului. Deci, eh, este foarte important și crearea unui sistem de uh, Eh, monitorizare. Un exemplu pozitiv este proiectul COLOS din cadrul programului COST. Nu avem nici măcar date precise eh, în privința numărului de stupuri de albine și eh, de aceea devine important un schimb de date între diverse laboratoare. Uh, am uh, uh, menționat că 96% din uh, acest sector îl reprezintă apicultorii amatori. Eu cred că e foarte important să efectuăm o formație. Vedem că pentru a vâna sau a pescui e nevoie de un permis și de o pregătire specială. E foarte important să existe așa ceva și pentru apicultură. Aici vor trebui să intervină fondurile europene. Uh, pentru a se realiza o bună pregătire a apicultorilor și în cazul veterinarilor. Aceștia nu cunosc problemele specifice ale apiculturii și ei au nevoie de formare, de specialitate. Va trebui deci să asigurăm fonduri mai importante și foarte importante este să existe o colaborare între diversele țări. Altă problemă ar mai fi că uh, testele pentru noi uh, produse uh, farmaceutice durează mult și noi sperăm ca Comisia să acționeze constructiv și în, acest, în această privință. Pe lângă asta, proprietatea intelectuală trebuie și ea uh, protejată în mai mare uh, măsură. Actualmente, dacă un institut prezintă un nou produs, aceste noi produse nu sunt protejate din punctul de vedere al proprietății intelectuale. Iar în ceea ce privește agricultura, există o dezbatere vastă legată de efectul pesticidelor asupra apiculturii. Uh, noi încercăm și toată lumea încearcă să utilizeze cât mai puține substanțe pesticide, dar în cazul nostru apar și probleme suplimentare. În ceea ce privește pesticidele, ar fi nevoie de un coltor uh, ulterior de utilizarea de noi metode și ca să fim mai clari, în pesticide există mai multe principii active. Aceste principii active, în anumite cazuri, ar putea să fie înlocuite cu alte principii activi care nu sunt uh, atât de distrugătoare pentru albine. În același timp, pesticidul să rămână eficient. E foarte important și felul de utilizare a pesticidelor Uh, agricultorii trebuie să fie informați. În țara mea, de pildă, agricultorii sunt uh, obligați să informeze pe apicultori uh, înainte de a utiliza substanțe pesticide pe ogoare. Și acest lucru ar trebui să se facă și la nivel european. Colegul Garcia a pus o întrebare. Eu am interesat și uh, nu există încă eh, dovezi asupra efectului organismelor modificate genetic asupra agriculturii și a sănătății Deocamdată nu există studii asupra acestor efecte și noi considerăm că ar fi foarte important dacă OMG-urile eh, dacă s-ar verifica efectul omd ului asupra albinelor. În privința siguranței alimentare, noi aducem produse din țări terțe, acestea sunt supuse unui control foarte sever, poate că ar trebui controlate și mai sever, unii au spus chiar că ar trebui interzis importul, noi uh, considerăm că o interzicere totală uh, ar provoca un trafic de asemenea produse. Considerăm încă, însă că uh, în directiva privitoare la miere uh, uh, rezidurile sunt precizate încă prea vag. Acești parametri ar trebui precizați mult mai concret. Considerăm că ar fi foarte important ca directiva despre miere în anexele ei să apară parametrii mult mai clari pentru că ar fi un lucru important în lupta împotriva uh, falsificării uh, produsului miere. În privința etichetelor, uh, uh această etichetare standard european, în acest caz directiva aceasta prevede trei categorii, care înseamnă că există miere europeană, miere europeană combinată cu miere provenită din terțe țări și miere din terțe țări. Nu este însă suficient. Trebuie precizat concret țara de origine a fiecărui sortiment de miere, cum s-a făcut și pentru alte produse. În cazul mierii acest lucru nu se face și de aceea ar trebui să schimbăm lucrurile. Raportul Zomer nu se ocupă, din păcate, de această temă. Noi cerem Comisiei să uh, se ocupe de această problemă. În privința calității, politicii privitoare la calitate, trebuie să spunem că în privința proiect produselor uh, cu denumire de origine protejată, apicultorii nu le utilizează. De pildă, domnule președinte, în Italia, în Franța, în alte țări, Există multe produse care sunt protejate. În Europa însă există 14, numai 14 tipuri de miere protejate, De aceea noi cerem tuturor celor care activează în sectorul respectiv să utilizeze toate avantajele denumirii de origine protejată. Ar trebui deci să ajutăm crearea uh, de noi uh, uh, de noi colonii de albine, pentru că e foarte important. S-a vorbit despre faptul că albinele nu reușesc să obțină hrană suficientă. Și, într-adevăr, apicultura este un sector foarte deosebit în care producătorii sunt izolați ei nu reușesc să formeze grupuri uh, puternice și trebuie să întărim acest sector. La nivelul Uniunii Europene știm că în sectorul zahărului există o criză. Știm foarte bine că prețul zahărului a căzut, s-a prăbușit în Uniunea Europeană. Acest lucru îi afectează și pe apicultori pentru că demonstrez în uh, raportul meu și propun și vă cer uh, tuturor colegilor să mă susțineți, propun deci ca zahărul cumpărat de apicultori să fie considerat zahăr industrial, astfel uh, încât ei să îl poată plăti la un preț mai mic. Uh, e nevoie să acționăm atât din perspectivă științifică cât și din perspectiva sanitar-veterinară cât și în privința siguranței alimentelor. De aceea trebuie să trecem la acțiuni concrete în toate aceste domenii, atât din punct de vedere european, cât și din punct de vedere al statelor membre. Numai împreună vom putea să atingem rezultatele dorite, pentru că chestiunea este foarte complexă și peste 20 de ani dacă nu facem nimic, doamna Luling ne va întreba din nou cum de n-am rezolvat aceste probleme. Noi dorim să rezolvăm aceste probleme. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc uh, domnului Tabagi. Aș uh, dori să îi spun uh, bun venit lui Olavia la Nisilio care este uh, un membru finlandez al Curții Europene de Auditori, care va urmări lucrurile noastre. Poftiți! Și eu doresc să-l să uh, felicit pe colegul meu pentru pozitiv. Pentru munca excelentă pe care a făcut-o. Într-adevăr, a tratat toate chestiunile importante, uh, pericolele pentru uh, sectorul apicol. Acest subiect este foarte important pentru agricultură și suntem foarte conștienți de consecințele pe care uh, le poate avea sectorul apicol asupra restului sectorului agricol. De aceea, eu cred că este foarte important să subliniem trei aspecte. Trei aspecte pe care vreau să le subliniez sunt foarte importante pentru mine personal. În primul rând, acest subiect trebuie să fie abordat la nivel național. Este corect, însă în același timp trebuie să acționăm și la nivel european. În acest context, există studii uh, de actualitate care arată care sunt efectele pe care uh, efectele pe care sănătatea albinelor poate să le aibă asupra agriculturii. Avem nevoie de apicultură, avem nevoie de uh, analiza studiilor și a cifrelor pentru a putea să ne gândim uh, foarte exact la cele mai bune măsuri pentru a promova în continuare dezvoltarea acestui sector. În al doilea rând, este adevărat că majoritatea, majoritatea apicultorilor sunt apicultori amatori. Nu știu dacă acest lucru a fost uh, clar înțeles. Uh, Însă nu e vorba de faptul că ei ar fi amatori, ci de faptul că se ocupă de apicultură doar parțial. Însă e vorba de persoane calificate, persoane care uh, fac uh, formare în acest domeniu. Și acest lucru este important, pentru că în cadrul reformei politice agricole comune vorbim despre agricultură activă. Și acești apicultori lucrează cu normă parțială. Deci, ei au o activitate profesională în domeniul agricol. Trebuie să luăm în considerare acest lucru și să îl uh, evaluăm în mod corect. Și cel de-al treilea punct pe care vreau să-l uh, subliniez azi aici. Acesta se referă la denumirea de origine protejată, cu etichetarea acesteia. Cred că uh, trebuie să etichetăm uh, lucrurile clar și, într-adevăr, există uh, miere care este amestecată cu miere care vine din Asia. Însă, în Europa avem mai multe regiuni diferite, cu tipuri de miere diferită. Avem o diversitate în acest domeniu, însă nu o vom valorifica atât timp cât în continuare există pe piață uh, și sunt permise amestecurile. De aceea eu sunt pentru etichetare. Așadar, încă o dată, felicitări raportorului și eu sunt pentru consolidarea acestor aspecte pe care le-am subliniat, care pot să-și aducă o contribuție pozitivă la acest raport care este deja excelent. Mulțumesc, doamnă Patraonă, ești doamna Heranz Garcia. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc uh, raportorului și comisiei și tuturor persoanelor care au colaborat la acest raport foarte interesant uh, cu privire la rolul albinelor și al apiculturii în uh, viitorul agriculturii europene. Vreau să subliniez faptul că este extrem de important să identificăm cauzele mortalității albinelor. Dar să nu ne pierdem în considerații subiective. Spun acest lucru pentru că e foarte important, după ce am văzut câte probleme pun uh, uh, superstițiile, de exemplu, în uh, panica creată de epidemia E. coli, cred că ar trebui să ne bazăm opiniile asupra uh, cifrelor și a datelor pur științifice. Deci este foarte important. Când discutăm aici despre măsuri pe care le luăm, trebuie să utilizăm date furnizate de statele membre. Statele membre trebuie să-și asume responsabilitatea în acest uh, domeniu pentru a rezolva problema. Rolul Comisiei, rolul Uniunii Europene ar trebui să fie acela de a coordona acțiunile luate de statele membre, așa cum a spus și doamna Patrao. Acum, în ceea ce privește pesticidele, există niște studii care au fost făcute în Spania care arată că apicultura nu este necesar legată de utilizarea pesticidelor. Trebuie să ne gândim și la pesticidele noi. Orice noi pesticide introduse pe, în piața Uniunii Europene, uh, pentru fiecare uh, pesticid trebuie să avem o evaluare de impact uh, aprofundată. Și același lucru se uh, aplică și în cazul OMG-urilor. Comisia face deja controle foarte stricte privind OMG-urile și nu a existat niciun caz în care organismele modificate genetic să um, aibă un impact dovedit asupra albinelor. Deci cred că ar trebui să mergem în continuare pe această linie. Nu există așadar niciun fel de impact asupra, din punct de vedere fitosanitar. Deci nu cred că ar trebui să uh, ne uh, să facem o fixație Uh, pentru uh, OMG-uri, dacă toate dovezile ne arată că, de fapt, noi ne concentrăm acolo unde nu ar trebui eforturile. Aștept cu mare plăcere să colaborăm și pe viitor. Domnule raportor, cred că avem cu toții aceleași obiective și suntem cu toții de acord cât de importante sunt albinele pentru agricultură. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Rans Garcia. Domnul Reimers și apoi domnul Heusling. Doamna Reimers, mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest raport. A fost foarte interesant de citit și, într-adevăr, lipsesc numai câteva puncte minore. Ce e important pentru mine? Să vorbim despre monitorizare. Ei bine, pentru această monitorizare să avem niște standarde uniforme la nivel european, pentru că, din păcate, experiența de până acum ne-a arătat că statele membre utilizează standarde de monitorizare care nu sunt comparabile și deci dacă există probleme la nivel european, cum e aceasta a carianului Varoa, trebuie ca acesta să fie combătut la nivel european și atunci trebuie să avem cu toții acces la aceleași date. De asemenea, e important să avem o strategie comună pentru combaterea dăunătorilor. Și ar trebui, deci, să avem prima dată un sistem de înregistrare a tuturor apicultorilor, pentru că până în momentul de față nu știm exact uh, uh câte populații de abine avem și nici câți apicultori avem, tocmai pentru că există mulți uh, apicultori uh, care uh, fac uh, apicultură ca un hobby și de aceea apicultori amatori și de aceea aceștia nu sunt cunoscuți. Și există uh, posibilitatea ca într-o anumită regiune, dacă un acarian sau un dăunător apare, toată populația de albine este uh, afectată. Sau dacă anumiți apicultori utilizează um, utilizează um, elemente fitosanitare și acestea au un efect asupra populației de albine și din regiunea vecinată. De aceea acest lucru trebuie să fie uh, monitorizat, controlat. Și cred că ar fi foarte bine să colaborăm, să uh, îndepărtăm temerile uh, care există deja ci uh, trebuie să ne ocupăm de lucruri într-un mod obiectiv. Eu cred că putem să luăm uh, multe măsuri și dacă investim în continuare în uh, cercetare, în dezvoltarea noilor medicamente, atunci vom putea într-adevăr să facem progres în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Reimers. Domnul Martin Heusling are cuvântul. Mulțumesc! Vreau să-l felicit în primul rând pe raportor pentru raportul dânsului. Uh, care tratează și anumite subiecte critice. Și sunt de acord cu doamna Eranz Garcia. Însă, într-adevăr, pesticidele sunt o problemă și acest lucru nu poate fi negat. În Germania, anul trecut, am avut un caz în care au fost afectate mai multe uh, stupine, mai multe colonii de albine, pentru că s-a folosit un uh, s-au folosit uh, un pesticid care nu ar fi trebuit să fie folosit. Deci, uh, este periculos atunci când apar astfel de situații. Și, în continuare, într-adevăr, acarianul varroa este cea mai mare problemă pentru apicultori. Însă, situația aceasta este înrăutățită și mai mult prin utilizarea pesticidelor. De asemenea, eu am auzit uh, uh, argumente în ceea ce privește OMG-urile și această problemă ar trebui într-adevăr să fie uh, analizată. Există anumite studii deja, eu nu aș spune că Um, nu s-au făcut, că s-au făcut toate studiile necesare pentru uh, privind OMG-urile și deci această problemă nu dată în continuare. Eu aș crede că trebuie în continuare să monitorizăm OMG-urile. S-a vorbit și despre antibiotice și acestea sunt o problemă, mai ales pentru siguranța consumatorului și acest lucru trebuie de asemenea să fie abordat. Însă, cred că un lucru este uh, important și e bine să-l discutăm. Avem mulți apicultori amatori și, uh, din păcate, nu avem suficienți uh, tineri, oameni tineri care să fie interesați de apicultură, care să uh, înceapă să lucreze în acest domeniu, pentru că apicultura este uh, o muncă destul de dificilă și de aceea mi-aș dori să investim mai mult în promovarea uh, acestei meserii pentru tineri, și poate că și statele membre ar trebui să facă mai multe eforturi pentru formarea uh, tinerilor apicultori. Și ultimul punct, uh, politica agricolă comună și anume uh, un punct important de aici, promovarea biodiversității. Într-adevăr, acest uh, punct este important în reforma agricolă. Și știm cu toții, biodiversitatea este în pericol și de aceea albinele, care joacă un rol foarte important pentru biodiversitate, trebuie să fie uh, în centrul acțiunilor noastre. Și, sigur, trebuie investit mai mult în acest domeniu. Toți antevorbitorii mei au spus acest lucru. Este foarte important ca în Europa să investim în cercetare, în coordonarea eforturilor de cercetare uh, pentru a reuși să uh, avem uh, progrese. Pentru că dacă avem eforturi uh, disparate și necoordonate, atunci nu vom avea succese și apicultorii așteaptă să facem ceva pentru ei. Domnul Eichhout și apoi domnul Bove. Grazie. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for the rapporteur, Mr. Tabaj. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului Tabaji pentru raportul său. Într-adevăr, apicultura este un domeniu crucial și cred că raportul uh, ilustrează foarte bine diversele chestiuni importante. Da, cei care spun că ar trebui să ne bazăm pe date științifice au dreptate. Și, într-adevăr, se vede în raportul domnului Tabaști că pornește de la date științifice, dar dacă aceste date științifice nu sunt obiective sau dacă e dificil să ai acces la anumite date științifice, această problemă trebuie să fie analizată. Și domnul Tabaști, într-adevăr, subliniază faptul că e important să ne bazăm pe date științifice, dar asta înseamnă și că trebuie să avem acces la toate datele care există. Și raportorul reflectă foarte bine acest lucru. Există un lucru care cred că nu este um, suficient de pregnant în raport, și anume, agricultura devine, devine din ce în ce mai mult uh, o agricultură bazată pe monoculturi. Și asta e o problemă pentru albine. De exemplu, în Statele Unite, uh, noi n-am ajuns încă la punctul la care au ajuns Statele Unite, dar e un exemplu bun. De exemplu, producția de, um, de există producții uh, singulare de migdale și uh, acestea, um, migdalii sunt cultivați pe suprafețe foarte largi, ceea ce duce la probleme mari pentru albine. Deci, sunt zone în care, în proporție de 80%, cultura este doar uh, bazată doar pe migdali, și ceea ce înseamnă că uh, albinele sunt foarte puternic afectate, pentru că pentru albine este foarte important să aibă o, uh, un regim de hrană, să zicem, echilibrat. De aceea, diversificarea agriculturii este foarte importantă pentru albine. Și acest lucru ar trebui să fie mai bine reflectat în uh, raport. Uh, culturile prin rotație sunt foarte importante și raportorul menționează acest lucru, dar cred că ar trebui să fie mai bine subliniat în, uh, în raport pentru a ne asigura că acoperim și acest punct. În rest, salutăm acest raport pentru că, într-adevăr, este crucial acum să investim în cercetare, să avem datele științifice necesare pentru a ne asigura că putem să îi ajutăm pe apicultori să lupte împotriva factorilor negativi și monoculturile și dăunătorii uh, și ar trebui de asemenea să acordăm atenție și medicamentelor utilizate pentru albine, pentru că dacă putem să oferim apicultorilor o mai mare varietate de uh, metode de combatere a problemelor, atunci nu va mai fi nevoie de atât de multe medicamente. Pentru că, de fapt, ar trebui să începem acolo unde apare problema și, în primul rând, în prevenirea acesteia și mai puțin în partea de vindecare. Mulțumim, domnule Tabardi, și susținem raportul dumneavoastră în forma sa actuală. Bine, grație. Josebove, la parola. Mulțumesc, Jose Bove. Și eu aș dori să mulțumesc raportorului, domnului Tabaidi. E adevărat că avem o problemă cu mortalitatea albinelor care poate să ajungă la 70-80% în unele regiuni. Uh, la fel de adevărat este că există incertitudini științifice importante, dar că ultimele lucrări publicate luna trecută în revistele de specialitate uh, au uh, relevat un fenomen nou care trebuie să ne pună întrebări și trebuie să continuăm să, lucre, să lucrăm pe această temă. Faptul că astăzi nu numai un produs chimic poate crea mortalitate importantă în laborator, dar problema, e, noutatea este că anumiți paraziți e, intestinali care afectează albinele s-au făcut teste pe produsele BASF arată că au crescut foarte rapid în rândul uh, albinelor. Deci problema pe care ne, trebuie să ne opunem este cocktailul între bolile tradiționale ale uh, albinelor și uh, adaosul de produse chimice datorate tratării solului. Uh, trebuie să uh, reflectăm mai mult la omologarea produselor și sunt lucruri foarte noi în legătură cu care trebuie să ne punem probleme pentru că acest cocktail de probleme duce la uh, situația actuală. Ceea ce s-a descoperit în ultimele săptămâni este chiar o problemă nouă care pune lucrurile într-o altă lumină. Da, Luis Cavola Santos, ultima intervenție. Caros colegas, pentru o intervenção. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Doresc și eu să mă exprim succint pe acest subiect. Vorbesc în numele grupului socialiștilor. Vreau să îi transmit în numele grupului nostru felicitări raportorului. Putem să sprijinim acest raport și noi sperăm să aibă suficiente sprijin pe mai departe. Mulțumim, Luis. Acum, Acum uh, dau cuvântul reprezentanților comisiei. Domnul Niumaț sau domnul Bernoliu, cine va lua cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. După cum știți, după cum a spus raportorul, Comisia a adoptat în uh, decembrie acest comunicat privitor la sănătatea albinelor, un document care se adresa atât Consiliului cât și Parlamentului European, astfel încât, să spunem așa, să suscităm discuții pe această temă, pe care și noi, uh, ca și raportorul, o considerăm foarte important. Și pentru noi este foarte important să primim feedback din partea acestor două instituții. Comisia a întreprins deja un număr de acțiuni încercând să îmbunătățească situația în ceea ce privește sănătatea albinelor. O parte din aceste acțiuni au fost menționate deja în comunicare, altele au fost întreprinse și mai trebuie, urmează să fie finalizate. Mi-a făcut plăcere să ascult atât de la raportor cât și de la uh, domnii deputați care au luat cuvântul că uh, ceea ce am întreprins uh, răspunde cerințelor expuse astăzi aici. În mod deosebit s-a subliniat importanța monitorizării pierderilor de albine într-un fel armonizat, ceea ce înseamnă uh, un uh, monitoraj uh, făcut uh, la fel în toate statele membre. După cum s-a uh, spus, uh, în felul acesta vom obține date de bază pe care să putem lucra serios. Noi împărtășim de asemenea opinia că nu este o misiune ușoară, tocmai pentru că lumea apiculturii are multe aspecte specifice. Cum s-a subliniat, există uh, mulți apicultori care sunt amatori și acest lucru complică lucrurile, mai ales dacă vorbim de supraveghere și monitorizare. În orice caz, existând acum un laborator de referință european pentru sănătatea albinelor, care a fost uh, creat și lucrează de la începutul lui aprilie, uh, urmează să creăm un proiect pilot pentru a ajunge la o metodă uh, armonizată care să poată fi utilizată de toate statele membre și este un punct de plecare foarte important. Alte inițiative privesc simplificarea legislației privitoare la produsele veterinare și în acest domeniu Comisia își propune să urmărească evoluția lucrurilor. După vacanța de vară va, fi, va avea loc o întâlnire cu purtătorii de interes pentru a discuta noua legislație acestui sector încercând să ținem seama de toate sugestiile și obiecțiile ridicate astăzi. Acestea ar fi comentariile mele. Mulțumim domnului Bernolio, domnul Newman, doriți să luați cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Doresc doar să reamintesc Comisia Agri că în septembrie trecut am adoptat programele de apicultură pentru statele membre. Am reușit să obținem fonduri adiționale pentru acest lucru. Acum uh, sunt alocate 32 milioane în fiecare an până în 2013 bani care vor fi cheltuiți în statele membre, așadar. Sunt bani cofinanțați, așadar 32 de milioane reprezintă, de fapt, um, um, suma dintr-o parte, astfel încât uh, suma totală va fi de 64 de milioane. Comparativ cu celelalte programe din alți ani, creșterea este de 25%. Deci este un pas bun înainte. Vă mulțumesc pentru atenție. E così, un bel pas avanti, grazie. Un pas înainte, mulțumesc. Dau acum cuvântul raportorului pentru concluzii și pentru răspunsuri la întrebările puse. Vă rog. Mulțumesc. În ceea ce privește întrebările care au reieșit, uh, nu a fost o discuție prea intensă. Există câteva diferențe de accent, să spun așa, deci care sunt motivele care au dus la crearea acestei situații, însă trebuie să spun că important este să cunoaștem bine ace eh, acești acarieni, nu aceste uh, organisme puse recent uh, în evidență. Uh, domnul Bove a vorbit de un cocktail. Eu am scris în raport sinergie între acțiunea uh, mai multor organisme. Pentru că în realitate se produce o sinergie puternică între aceste cauze. În privința pesticidelor, trebuie să spunem că eu consider că uh, pesticidele au o importanță secundară față de acești paraziți de care am vorbit. Asta nu înseamnă că trebuie să subestimăm efectul lor. Uh, veți vedea că în raport uh, am vorbit despre principiile active utilizate uh, Uh, și uh, unii uh, s-a demonstrat că sunt dăunători pentru albine unele substanțe. Însă situația fitosanitară e foarte complicată. La mine în țară, de pildă, în anii 60-70, se utilizau multe pesticide în Europa Centrală. Nu a avut acest lucru nu a uh, provocat uh, o catastrofă atât de vastă ca cea la care asistăm astăzi în Europa. De aceea, colegul Bove are dreptate. Există multe efecte care, însumându-se, de pildă, monoculturile. Partea cea mai importantă este, eu cer comisiei să se gândească cum am putea crea noi produse farmaceutice și să ajutăm la punerea lor pe piață la nivel comunitar, astfel încât a acționa, să acționăm în unitar. O altă chestiune menționată de Hartley și de Leslie Garcia, în raportul meu am spus că în momentul de față nu am identificat studii științifice care să demonstreze foarte clar că organismele modificate genetic sunt uh, dăunătoare sau cauzează anumite efecte. De aceea am cerut Comisiei Europene să facă un studiu pentru că în momentul acesta nu putem avea o opinie pro sau contra, dat fiind că nu există un studiu concret. Nu există un studiu care să ne spună dacă este sau nu dăunătoare utilizarea organismelor modificate genetic. Sunt de acord că nu e suficient să vorbim despre știință, important este cine plătește pentru știință. Uniunea Europeană plătește oare studiile științifice? Am avut mari discuții cu americanii pentru că ei susțineau că uh, uh, uh, diverse lucruri sunt spuse în studii științifice, dar trebuie să vedem cine plătește pentru studiul respectiv. În cazul pesticidelor, de pildă, Uh, al efectului asupra agriculturii în privința principiului de a se semna la originea mierii e important și sunt de acord cu doamna Heres Garcia. Nu putem să declarăm pesticidele drept inamicul numărul 1. Uh, sunt sigur însă că trebuie să aibă într-un fel un efect negativ, poate mai mic. E foarte important și ce ne-a spus Comisia. E nevoie de bănci de date pentru a putea compara situațiile din diverse țări. Dragi colegi, există țări unde nu știu nici măcar câte albine au în țară. Și sunt și țări care știu precis numărul exact de stupi. Uh, alte țări nu știu nici măcar cu aproximație și aceasta este o situație de nesuportat. Uh, Important este, prin urmare, să avem un sistem unitar de monitorizare cu o metodologie unitară, pentru că altfel nu vom reuși să gestionăm situația. Doamna Hertling a vorbit de antibiotice și aici e o situație uh, care scapă de sub control în Ungaria. Avem în Ungaria multe discuții pentru că în alte domenii, cum ar fi în privința cărnii, se utilizează o cantitate foarte mare de antibiotice. În domeniul apiculturii însă nu există un uh, regulament, o reglementare unitară. De pildă, ce este admis în Germania nu e admis în alte țări și asta e o situație pe care nu poate să continuă e, uh, și trebuie gestionată la nivel european. Uh, am scris toate aceste lucruri în raport ca să închei uh, Aș dori să mulțumesc uh, uh, asistenților uh, tuturor celor care au lucrat la acest raport pentru colaborare, fiindcă acest raport a fost realizat cu ajutorul unor oameni de știință și a tuturor celor implicați. Sper să pot include în raport toate opiniile și toate comentariile de astăzi, astfel încât să facem în fine ceva, fiindcă acest raport are un sens numai dacă Comisia și țările membre vor reuși să facă ceva pe viitor. Mulțumesc pentru toate observațiile, colegilor. Mulțumim, Ceaba, mulțumim și pentru pasiunea, pentru calitatea muncii depuse. Vă amintesc că termenul de depunere amendamentelor este 30 august la ora 12. Trecem acum rapid la punctul 6 al ordinei de zi. Vă amintesc că la ora 4 și jumătate sosește comisarul Cioloș, de aceea să uh, reușim în 20 de minute uh, foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050. Uh, raportor, Bela Glatverder, noi trebuie să dăm un uh, aviz pentru Comisia ENVI. Tema este foarte importantă, foarte delicată. Am spus de multe ori aici în această comisie că agricultura constituie una din părțile probleme, dar constituie și o parte a soluției. De aceea dau cuvântul uh, domnului Glatfeller și uh, pe urmă avem o dezbatere, să sperăm, scurtă. Poftim! Aveți cuvânt. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy lát... Mulțumesc, domnule președinte. Este azi o zi maghiară, după câte văd. Toți colegii vorbim în maghiară. Se știe că Comisia Europeană a pregătit o comunicare Uh, asupra reformei agriculturii uh, care susține că în 2050 uh, vor trebui reduse emisiile de dioxid de carbon în proporție de 85% față de situația actuală. Este foarte important, așadar, în această privință, devine importantă misiunea agriculturii. Trebuie să spunem mai întâi că agricultura nu va putea contribui la atingerea acestui scop decât într-o măsură foarte redusă. Acest lucru îl afirmă și Comisia. Într-adevăr, utilizarea energiei, surselor fosile de energie, în multe cazuri nu pot fi înlocuite cu altceva în agricultură, de pildă pentru producerea atunci când e nevoie de un consum mare de energie, nu se poate utiliza decât combustibil fosil. Agricultura însă nu consumă doar energie, ci și produce energie. Producția de biomasă, de pildă, are un potențial enorm pentru Europa și furnizează oferă mari posibilități Europei mai ales dacă tehnologiile uh, vor putea fi accesibile uh, la nivel masiv, mă refer la a doua generație de metode pentru uh, producerea de biocombustibili. În ceea ce privește producția de gaz cu efect de seră și siguranța alimentară, nu trebuie să existe o contradicție între acestea două. Trebuie să uh, introducem niște prețuri uh, care să reducă competitivitatea producătorilor europeni în fața altor producători din alte părți ale lumii. Acestea ar fi punctele cele mai importante uh, ele, tot restul le puteți citi în materialul uh, respectiv. Aș mai dori să adaug câteva lucruri care nu sunt în text, dar este important să discutăm despre ele. În uh, perioada următoare vom vorbi despre viitorul politicii agricole comune. Sunt de acord cu cei care uh, susțin că aceste fonduri, Fondul pentru Dezvoltare Rurală și celelalte, vor trebui utilizate și pentru uh, înainta pe calea reducerii emisiilor de dioxid de carbon. E foarte important să utilizăm surse de energie regenerabilă și în zonele rurale, energie solară și eoliană și alte asemenea, inclusiv pentru sere. De aceea, în viitorii șapte ani, ă, va trebui să asigurăm și fondurile pentru aceste activități și este foarte important ca în dezvoltarea rurală să fixăm și uh, cotele ă, din aceste fonduri pe care statele membre trebuie să le utilizeze, pentru că sunt oameni care spun și eu sunt de acord cu ei, dacă o țară nu își îndeplinește obligațiile în privința reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, atunci trebuie să îi se diminueze, să îi se micșoreze cota din fondurile europene. Deci dacă o țară membră nu îndeplinește cota stabilită pentru utilizarea surselor de energie regenerabilă, nu poate să utilizeze fondurile pentru alte scopuri, ci va trebui să utilizeze în întregime aceste fonduri pentru a face să crească utilizarea de energii regenerabile și a reduce emisiile de gaz. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Începem dezbaterea. Iată, comisarul Cioloș a și sosit. George Lyon. Uh, thank you, uh, uh, Chairman, and uh, thank Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Gladfelder. Vorbesc în numele Lenei Eck, raportor din umbră pe acest raport. Aș dori doar să subliniez trei aspecte. În primul rând, raportul este un punct bun de plecare, dar cred că putem să fim puțin și mai ambițioși, ambițioși când vine vorba despre explicarea modului în care sectorul agricol poate să-și aducă contribuția. Analizând analiza comisiei, vedem că până în 2050, într-adevăr, emisiile ar putea fi reduse Um, cu 40-50% um, să-și ajungă la nivelul din 90%. De asemenea, uh, agricultura are până acum o foaie bună de parcurs în ceea ce privește reducerea emisiilor, mizând pe eficiență. Deci, putem să ne descurcăm și mai bine pe viitor, oferind stimulentele necesare astfel încât acest lucru să devină realitate. Vom depune câteva amendamente în acest sens. Dar uh, documentul în sine este un punct bun de plecare și cred că putem să-l îmbunătățim, să-l facem și mai ambițios în legătură cu obiectivele de atins. Trebuie de asemenea să subliniem și ce a realizat agricultura prin comparație cu celelalte industrii, mai ales în uh, ceea ce privește eficiența energetică și reducerea emisiilor de dioxid de carbon, fiindcă produsele agricole sunt uh, eficiente din acest punct de vedere. Mulțumim, George Hecknort. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi și eu succint, fiindcă sunt de acord cu ceea ce a spus uh, domnul George Lyon. Suntem de acord cu raportul domnului Gladfelter ca bază de plecare. De ce spun acest lucru? Fiindcă eu cred că în raport uh, schimbarea climatică este privită mai degrabă ca o amenințare decât pe o, ca o oportunitate și cred că ar trebui să schimbăm puțin um, linia directoare a raportului, analizând care sunt provocările, producția alimentară, um, schimbarea climatică, biodiversitatea și așa mai departe, vedem că agricultura este în centrul acestor probleme și putem să combatem atât schimbarea climatică cât și să reducem costurile externe, um, cât și să fim și mai viabili din punct de vedere economic. Asta în sectorul agricol. Este o situație care generează doar câștig de toate părțile. Vom depune așadar câteva amendamente care reflectă tocmai faptul că din această situație se poate câștiga de toate părțile. Discutând acum despre captarea carbonului, vedem că avem posibilitatea de a ne îmbunătăți culturile și în același timp de a scădea dependența de fertilizatori bazați pe țiței. Analizând uh, acum încheierea cercului uh, de uh, lanțului trofic, mă scuzați, vom vedea că și aici avem posibilitatea de a interveni astfel încât să astupăm lacunele ce există. Avem noi oportunități așadar pentru sectorul agricol și cred că oportunitățile trebuie subliniate în primul rând în acest raport, astfel încât să subliniem că agenda pentru protecția mediului înconjurător este un lucru crucial și pentru agricultură. Trebuie să fim îndrăzneți și să abordăm problemele de la bază, fiindcă dacă facem business as usual, aveți dreptate, domnule Glatfeld, atunci putem să ajungem doar la câteva rezultate, doar la câteva reduceri. Dar dacă într-adevăr Uh, facem tot posibilul astfel încât să ne asigurăm că este vizat tot lanțul alimentar, atunci schimbările ce vor surveni vor fi unele majore și situația va fi uh, în, favo- în favoarea tuturor părților implicate. Martin Hoschling Mulțumesc, domnule președinte. Doar o scurtă adăugire. Trebuie să vedem uh, Uh, că suntem obligați cu obiectivele de climă și în agricultură, precum și în alte domenii. Și trebuie să ținem cont de formularea uh, prudentă din acest raport. Putem să fim mai ambițioși, fiindcă agricultura poate să facă mult mai multe. Și încă un aspect pe care doresc să-l menționez. Trebuie să fim prudenți pentru ca Uh, pentru că riscăm ca anumite lucruri să nu fie abordate așa cum trebuie. Noi, practic, uh, stocăm uh, mare parte din emisii uh, în afara Europei, fiindcă avem 30 uh, de miliarde de hectare în afara Europei, utilizate de noi europenii. Și acest lucru nu este menționat nicăieri. În al treilea rând, se spune că energia ecologică nu este o situație cu câștig de toate părțile, dar trebuie să fim puțin realiști. trebuie să ne gândim la prima generație de energie regenerabilă și trebuie să facem tot posibilul astfel încât um, să utilizăm uh, um, materialele în direcția în care trebuie, nu așa cum se întâmplă în Germania, într-o singură direcție, pe o singură cultură. Asta înseamnă energi- eficiență energetică. Mulțumesc, Martin Eranz Garcia și apoi domnul Cavula Santos. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului Gladfelder pentru acest raport. Se discută așadar despre faptul că sectorul agricol avea mai puțin potențial decât alte sectoare când vine vorba despre, CO, despre reducerea emisiilor de CO2. Să nu uităm că acest sector nu este atât de pasiv precum altele. Noi încercăm să facem foarte multe lucruri, totuși, în sectorul agricol, lucruri pe care alte sectoare nu le pot întreprinde. La punctul 6 e vorba despre o politică pentru bunăstarea animalelor și despre necesitatea acesteia. Se spune că aceasta trebuie să facă subiectul reducerilor emisiilor de carbon. Mă îngrijorează însă acest aspect. Așadar, e vorba, despre, după cum spuneam, despre bunăstarea animalelor. Domnul Gladfelder a subliniat și că Uniunea Europeană oferă fonduri exclusive pentru eficiența energetică. Și mă întreb un lucru. Oare instalațiile agricole folosite pentru energii regenerabile nu ar reprezenta un pericol uh, pe, pentru sectorul privat, pentru că am tinde să utilizăm uh, uh, toți banii pe acest sector și cred că este puțin periculos. Mulțumesc, domnul Capulas Santos. Obrigat, domnul președinte. Eu queria pronunciar în uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să o înlocuiesc pe doamna Karin Kadenbach, care este raportor din umbră pe acest raport și vreau, vrea să transmită faptul că acest uh, aviz este foarte echilibrat și îl susținem, însă am dorit totuși să menționăm câteva puncte unde vom dori să uh, depunem amendamente. Primul punct. La punctul 1 se vorbește despre faptul că PAC trebuie să fie reformată și că are doar un uh, potențial uh, limitat. Noi știm, știm acest lucru, dar dacă lucrurile se uh, formulează așa, potențialul sectorului agricol de reducere a emisiilor este destul de limitat, este uh, un semnal greșit. Pentru că nu vrem să atragem atenția asupra faptului că acest potențial este limitat, pentru că există foarte multe uh, posibilități pe care trebuie să le utilizăm și să le extindem. În al doilea rând, e vorba de investiții. Raportorul face trimitere la investiții în energia ecologică. Da, energia ecologică este sigur foarte bună și frumoasă, dar ea trebuie să fie și una durabilă. Pentru că dacă nu, atunci nu ne aduce foarte mult. Și ultimul punct se referă la punctul 10 din aviz. Aici este vorba de investiții în uh, exploatații agricole care folosesc surse regenerabile de energie. Noi considerăm că uh, nu e bine formulat aici. Am putea să spunem, eventual, să preferăm uh, aceste exploatații, dar investițiile ar trebui să poată să fie făcute și în alte domenii. Deci o formulare puțin mai vastă, care să includă și alte posibilități. Mulțumesc. În rest, noi susținem acest aviz. Mulțumesc. Acum am să rog Comisia să intervină, domnul Van Hirland, reprezentant de DG Climă. Dacă dorește să intervină pe scurt și apoi am să dau cuvântul domnului Gladfelder pentru a încheia. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru uh, contribuția prin acest um, uh, aviz la uh, documentul nostru cu privire la foaia de parcurs către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Într-adevăr, o parte dintre vorbitori au sugerat deja faptul că formularea ar putea să fie interpretată într-un mod negativ, și anume un potențial limitat. În documentul nostru, noi spunem acest lucru comparat cu alte sectoare, sectorul uh, industrial, sectorul uh, energetic, uh, agricultura poate să vină cu reduceri mai scăzute. Dar nu uităm că uh, există o posibilitate de 42%, 49% de reduceri și acest potențial rămâne încă în continuare și trebuie să fie exploatat. Așa cum Comisia indică în documentul său privind uh, PAC pentru anul 2020, există anumite activități în sectorul agricol care să ducă la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Deci, sectorul agricol poate în continuare să contribuie la atenuarea schimbărilor climatice în deceniile care urmează. Se face trimitere și la faptul că agricultura este un furnizor de biomasă și biocombustibil și deci poate să ducă la reducerea emisiilor în Uniunea Europeană. Dar e adevărat și faptul că acest lucru trebuie făcut într-un mod durabil. Uh, ceea ce noi subliniem în mod clar în comunicare și anume trebuie să privim utilizarea terenurilor într-o manieră holistică. Și o ultimă remarcă privind faptul că agricultura este într-adevăr un domeniu în care există pericolul relocării de carbon. Noi, într-adevăr, în foaia de parcurs uh, subliniem acest pericol, dar pe termen scurt vrem să subliniem că agricultura nu este parte din uh, sistemul de comercializare a cotelor de emisii, deci uh, din nou, să nu se interpreteze greșit uh, aceste pericol, pentru că în continuare nu există un preț pentru carbon în domeniul agricol. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim reprezentantului Comisiei, dăm cuvântul înapoi domnului Gladfelder pentru a încheia. Vreau să vă aduc aminte că amendamentele trebuie depuse până pe 14 iulie la ora 12. Vă mulțumesc, domnule. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon pontos információt közölt, hogy meddig lehet a... Mulțumesc și în ceea ce privește ultima dată pentru prezentarea de propuneri de modificare, sper că baza celor spuse, colegii își vor putea propune amendamente. Uh, E foarte important să clarificăm că în ceea ce privește aceste rezoluții, ele trebuie să aibă o lungime fixată și m-aș bucura dacă ați ține seama de acest lucru. Secretariatul a fost foarte amabil și mi-a acordat uh, încă un pic de spațiu, dar din acest motiv uh, de limite de spațiu, deci nu am putut să includ toate temele pe care mi le-ați sugerat. Eu personal le-aș fi prezentat pe toate aceste teme, dar n-am putut să fac acest lucru, tocmai pentru că spațiul, uh, câmpul de acțiune mi-a fost limitat. Uh, voi uh, propune și eu amendamente, de aceea va fi din nou uh, redactat textul și sper că veți ține cu toții seama de termenul ultim pentru depunere uh, a propunerilor și sper să elaborez pe baza lor un document foarte bun. Mulțumim, mulțumim domnului Glattenfelder, un minut pauză pentru a îngădui domnului comisar să ia loc și revenim la punctul 5 de pe ordinea de zi.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 Iniziamo. Allora possiamo iniziare. Putem să începem. În primul rând aș dori să-i urez bun venit comisarul Dacian Cioloș, care ne va prezenta comentariile sale în privința consecințelor propunerii legate de cadrul financiar plurianual adoptat recent. După cum știți, au fost multe comentarii după ce s-a prezentat această propunere financiară și multe din aceste comentarii sunt îngrijorări, vi se vor pune cu siguranță întrebări, pentru că perspectiva unei înghețări a fost în parte desmințită, pe de altă parte e vorba de o tăiere reală a capitolelor de buget, am dorit să aflăm de la dumneavoastră cum sunt motivate aceste tăieri în contextul unui uh, program de reformă atât de ambițios. Uh, am uh, adus o contribuție prin intermediul uh, mai multor membri ai Comisiei și nu dorim să fie lipsită de resurse această politică, care trebuie nu numai să răspundă intereselor celor 10 milioane de agricultori europeni, ci și intereselor a peste 500 de milioane de cetățeni europeni. De aceea vom urma același criteriu. Vă informez, dragi colegi, că voi da întâi cuvântul coordonatorilor, după ce își va fi prezentat observațiile comisarul, apoi celorlalți eh, deputați. Avem o oră și jumătate, tema este deosebit de importantă, de aceea dau imediat cuvântul comisarului Cioloș. Merci, uh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, plecând de la prezentarea pe care ați făcut-o dumneavoastră, nu pot decât să mă bucur de faptul că în Comisia Agri ambițiile sunt foarte ridicate în continuare pentru politica agricolă comună. Și dacă ambiția Parlamentului per ansamblu va fi și mai mare decât ambiția Agri în ceea ce privește bugetul PAC, nu pot decât să mă bucur de acest lucru. Deocamdată, Consiliul și Parlamentul sunt instituțiile care vor trebui să hotărască împreună cu Comisia. Parlamentul și raportul adoptat de către Parlament din partea Comisiei Șure au fost foarte clare. S-a cerut Comisiei o înghețare a bugetului alocat politicii agricole comune pentru 2013 și pot să vă asigur că pe această bază serviciile care se ocupă de buget la noi la Comisie au făcut propunerea și asta s-a propus pentru politica agricolă comună. Această, această înghețare nominală, care nu a inclus și rata inflației, uh, se referă la primul și cel de-al doilea pilon. Dar voi reveni asupra acestor explicații. Înghețarea, deci, nominală a bugetului pentru 2013, calculată în funcție de valoarea euro în 2011, și n-am să intru în detalii tehnice, era următoarea. În euro, cu valoare constantă prevăzută și uh, marcată, deci, în comunicarea Comisiei, 371,7 miliarde de euro, ceea ce înseamnă în euro valoare curentă, pentru că știu că în presă și în dezbaterile care au loc în momentul de față ne referim întotdeauna la euro valoare curentă, pentru că e vorba de sume plătite agricultorilor și beneficiarilor de-a lungul anilor, deci în euro valoare curentă asta înseamnă 418,7 miliarde de euro. Aceasta este baza pentru înghețarea uh, bugetului în valoare nominală, fără a ține seama de rata inflației în primul și în cel de-al doilea pilon. Dar inflația pentru primul pilon avea nevoie de o corectare de 1% aplicată perioadei actuale. De aceea, după cum știți, există o scădere a valorii bugetului PAC în bugetul total, pentru că această inflație nu se aplică. Și cu această inflație de 1%, am putut finanța acel phasing in, deci o creștere a plăților pentru noile state membre. Am spus acest lucru de mai multe ori. Extinderea s-a făcut cu același buget. Și îngrijorarea mea era următoarea, să facem în așa fel încât chiar dacă nu mai avem această inflație adăugată la primul pilon, să putem totuși să finanțăm acel phasing in pentru statele membre cu începere din 2014, fără a perturba nivelul direct al plăților globale. Ceea ce am făcut este că am încercat în rubrica 2 a bugetului să găsim anumite plăți care, din punct de vedere juridic, vor fi gestionate de către Comisarul pentru Agricultură și care sunt strâns legate de politica agricolă comună, dar care vor fi finanțate într-o altă rubrică. Astfel am reușit să găsim sumele necesare pentru a putea finanța acel phasing in fără a perturba, pe de altă parte, plățile directe. E vorba de plăți care inițial erau prevăzute pentru a finanța eradicarea anumitor boli uh, fitosanitare în, uh, pentru animale sau, uh, sau uh, plante. 2,5 milioane de euro uh, valoare constantă și 2,2 milioane de euro în valoare uh, curentă. Apoi, mai avem 2,8 miliarde de euro valoare curentă și 2,5 miliarde de euro valoare constantă și am să revin asupra acestei cifre, chiar dacă aceasta este finanțată din alte rubrici, în continuare Comisarul pentru Agricultură este cel care se va ocupa cu gestionarea acestor programe. Însă am extins și uh, temeiul juridic pentru asta. Și apoi, plecând de la măsurile pentru piețe, ca în fiecare an, știți că se cheltuie în intervenții pe piață foarte multe sume pentru a finanța Uh, răspunsul nostru la anumite crize sanitare. Acest lucru, bineînțeles, are un impact asupra agricultorilor. A fost cazul, spre exemplu, pentru fructe și legume, a fost cazul, spre exemplu, cu stocarea hranei pentru porci la, în primăvară ca urmare a crizei din cauza dioxinei în Germania. Deci toate aceste măsuri, pentru ca acestea să nu mai afecteze primul pilon din rubrica 2, au fost transferate pe o linie bugetară aparte, 3,9 miliarde de euro eurocurent și 3,5 miliarde de euro în valoare constantă. Astfel, am găsit cele 2,9 miliarde de euro valoare curentă care acoperă nevoile necesare pentru a finanța phasing in în primul pilon, însă fără a perturba plățile pentru celelalte state membre. Deci până în prezent, acest lucru era finanțat prin creșterea aceea de 1% datorită inflației în fiecare an. Faptul că s-a eliminat această creștere, această rată de inflație, e bine, acest lucru a fost compensat cu sumele ce au putut fi găsite în rubrica a doua și am uh, ventilat astfel uh, anumite plăți în celelalte rubrici. Mai mult decât atât, am în... știți că înainte ne doream să finanțăm în al doilea pilon, cred că am vorbit de mai multe ori despre acest lucru, faptul că ne doream să întărim legăturile între cercetare și inovare pe de o parte și agricultori. Și ideea mea era să finanțăm prin al doilea pilon aceste acțiuni legate de cercetare, inovare, legătura dintre agricultură și cercetare. Ceea ce noi am încercat să facem este să avem uh, o sumă de 5,1 miliarde de euro valoare curentă în politica pentru cercetare, care sunt identificate în mod clar pentru un program de cercetare în favoarea agriculturii. Deci este prima dată când Comisia identifică în programul pentru cercetare o parte specifică alocată agriculturii, ceea ce ne va permite să finanțăm un adevărat program de cercetare aplicată tocmai pentru a întări aceste legături dintre cercetare, inovare și agricultură. Avantajul este că va fi finanțat acest program 100% din bugetul european. Pentru că e vorba de sume alocate pentru cercetare. Inițial aș fi vrut să introduc acest lucru în al doilea pilon al PAC, dar acolo am fi avut nevoie de cofinanțare la nivel național, dar uh, Având în vedere că acum am integrat acest lucru în politica pentru cercetare cu specificitate pentru agricultură, ne va permite să finanțăm acest program 100% din bugetul european. Și definirea cadrului, a, a modului în care vor fi utilizate aceste fonduri, ei bine, acest lucru va ține de competența a, proprie a Direcției Generale pentru Agricultură din Comisia Europeană. Deci, aceste programe pentru finanțare, pentru inovare, se vor alinia cu obiectivele pe care noi le-am fixat pentru PAC și de altfel curând voi veni uh, în fața dumneavoastră cu o propunere din partea Parteneriatului European pentru Inovare care va defini în mod clar modul în care pot, poate fi utilizat acest buget. Și apoi, un alt lucru pe care în momentul de față nu-l avem este următorul. În fondul de adaptare la mondializare am găsit 2,8 miliarde de euro valoare curentă, 2,5 valoare constantă, care va fi la dispoziția politicii agricole comune pentru a putea finanța anumite compensații uh, Uh, acordate agricultorilor ca urmare a impactului pe care îl poate avea mondializ mondializarea, volatilitatea prețurilor pe piețele internaționale, care, după cum vedem, afectează de ce în ce mai mult veniturile agricultorilor. Și în momentul de față nu avem un instrument specific, nici bugetar, nici juridic, nici reglementar uh, în cadrul PAC pentru a putea interveni în astfel de situații. Deci, acum vom avea mai multe instrumente care se vor combina, pe de o parte plățile directe, pe de altă parte fondul colectiv ce va fi inclus în al doilea pilon și, pe de altă parte, această posibilitate de a finanța în cadrul uh, fondului de adaptare la mondializare astfel de compensații acordate agricultorilor. Deci, ceea ce vreau să vă spun este că e vorba de o sumă de 5,1 de miliarde cu, uh, valoare curentă pentru cercetare, apoi aceste sume, de fapt, nu există în momentul de față, nici din punct de vedere financiar, nici din punct de vedere juridic. Deci sunt sume care se adaugă obiectivelor PAC și care compensează în parte faptul că nu mai avem acea corectare automată prin integrarea inflației în cel de-al doilea pilon ajungem la o sumă totală în valoare curentă de 435,5 miliarde de euro acordate politicii agricole comune, ceea ce înseamnă 386,9 miliarde de euro valoare curentă. Și, în funcție de calculele mele, pot spune că acest dispozitiv bugetar pentru PAC ne va permite să menținem bugetul acordat pe ansamblu agriculturii, chiar dacă acest lucru este finanțat prin, diferite, prin rubrici diferite. Însă de multe ori s-a spus că Politica agricolă comună este o politică sectorială cu impact multisectorial și vedem că există legături între politica agricolă comună și alte politici finanțate de către comisie. Și mo- modul în care s-a confecționat bugetul anul acesta ne arată cât de importantă este politica agricolă comună. Toate aceste sume și toate aceste linii bugetare de finanțare vo- se vor afla sub uh, conducerea Comisarului pentru Agricultură și a serviciilor uh, din Direcția Generală Agri la Comisie și acestea vor oglindi deciziile pe care le vom lua împreună în viitorul pachet legislativ pentru reforma PAC. Iar în concluzie aș dori să vă amintesc faptul că în momentul în care am venit în fața dumneavoastră la audierea pentru numire în calitate de comisar pentru agricultură, unii m-au întrebat care este poziția mea față de anumite documente și zvonuri referitoare la reducerea bugetului PAC cu 25 până la 30% în costuri sume reale. Eu vă propun să vă uitați la detalii, să vedeți care este situația actuală, ca urmare a discuțiilor noastre, și cred că acesta este rezultatul muncii pe care noi am putut-o uh, realiza împreună, tocmai pentru a prezenta o politică agricolă comună care să fie mai deschisă către uh, societatea europeană și care să fie justificată printr-o finanțare masivă. Iar în concluzie aș dori să spun, Comisia Europeană și-a dorit să fie în continuare ambițioasă în ceea ce privește politica agricolă comună, găsind în același timp și finanțări pentru a putea, finan- pentru a putea uh, avea și alte priorități. Iar în dispozitivul actual, politica agricolă comună este în continuare pentru următoarea perioadă bugetară principala rubrică bugetară, cea mai importantă cheltuială la, de la bugetul european. Deci, politica agricolă comună este prima politică europeană în materie de finanțare și de buget în prezentarea, în comunicarea făcută de comisie. Iată, cam atâtea aș fi vrut să vă spun. Sunt gata să răspund la întrebări. Siamo negare că il nostro... <clears throat> Se pare că domnul comisar a știut să-și argumenteze bine această propunere a comisarului Lewandowski și a comisiei. Începem imediat cu coordonatorii de grup. Are cuvântul Albertes. Să vedem dacă i-ai Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Cioloș. Mulțumesc pentru faptul că ați venit atât de repede în fața noastră după ce s-a prezentat comunicarea Comisiei. Vreau uh, să vă rog pentru, să vă mulțumesc pentru acest efort, pentru că noi știm foarte bine că bugetul uh, agricol a fost în vizorul tuturor și toate eforturile de reducere se fac în acest, uh, mai ales în acest domeniu. Cu toate acestea, trebuie să constatăm că Europa se extinde, de aceea cerințele de asemenea pentru agricultori devin tot mai uh, multe și într-adevăr, se reduc fondurile de la 413 miliarde la 300, aproximativ 390. Acest lucru va trebui să-l discutăm în săptămânile următoare, pentru că uh, reducerea de 11% nu poate să fie, uh, nu este acceptabilă. Nu putem să acceptăm faptul că această reducere atât de masivă se face în domeniul agricol. Parlamentul European în uh, votul uh, raportului meu a decis cu mare majoritate că bugetul agricol trebuie să rămână la același ordin de mărime. Și eu cred că, date fiind toate sarcinile suplimentare pe care uh, care sunt impuse, mai ales din partea comisiei. Nu vreau să fac reproșuri aici comisiei, însă cred că ar fi justificat ca bugetul agricol să rămână, uh, să fi rămas același de ce nu se facă propuneri de reducere. Așteptăm acum Cartea Verde cu privire la măsuri de promovare și, la, și privind măsurile de informare pentru produsele agricole, pentru că dacă ne uităm acum la fondurile care sunt prevăzute uh, pentru desfacerea produselor noastre, acestea sunt reduse, se propune să fie reduse și mie se pare că aceste măsuri sunt contradictorii, pentru că trebuie să avem grijă în bugetul european să finanțăm promovarea desfacerii produselor noastre, chiar dacă cu o sumă mai mică, eh, Sigur că dumneavoastră puteți să mă corectați dacă n-am înțeles bine, dar din câte am înțeles eu, aceste fonduri ar trebui să fie reduse. De asemenea, un alt lucru mă miră. Faptul că comisia merge atât de mult în detaliu, și anume 30% măsuri eh, și de asemenea eh, altfel de reduceri în statele membre, faptul că se intră atât de mult în uh, detalii mă miră și uh, faptul că propunerea legislativă este atât de detaliată um, merge atât de mult în detaliu, uh, semnalizează deja o intenție. Grupul pe care reprezint eu, grupul PP, vă va susține foarte puternic în continuare, domnule uh, comisar pentru că noi considerăm că politica agricolă trebuie să fie bine finanțată și avem nevoie de un temei foarte serios pentru uh, finanțarea acesteia. Atunci când s-a adoptat raportul meu în Parlament, am spus că noi în Comisia Agri vă vom susține în continuare pentru ca împreună să putem să reprezentăm interesele agricultorilor și în următoarea uh, în următorul program, în următoarea perioadă a PAC și uh, sperăm, domnule comisar, să putem conlucra cu dumneavoastră pentru obiectivele comune. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc. Albert Luis. Muito obrigado, senhor comissário. Também eu saúdo a sua. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu mulțumirilor tuturor. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi și pentru faptul că întotdeauna sunteți disponibili. Suntem cu toții conștienți de faptul că negocierile acestea sunt dificile și nu pun sub semnul întrebării realizările dumneavoastră. Știu că ați fost ambițios pentru că v-ați dorit întotdeauna să avem cel mai bun buget pentru politica agricolă comună. Însă trebuie să vă spun că această propunere e oarecum îndepărtată de așteptările noastre. Uh, și vă spun acest lucru pentru că eu am avut ocazia de două ori anul acesta să uh, votez un document în Parlament care întotdeauna a exprimat, uh, deci fiecare raport în parte a exprimat o poziție foarte clară în ceea ce vrește politica agricolă comună și anume o cerință revenea întotdeauna să se mențină nivelul bugetar. Și cred că nivelul bugetar trebuie să fie interpretat în, uh, în valoare reală și am senzația că nu asta se întâmplă. Am văzut uh, mai multe comentarii și reacții. La mine în birou am citit anumite uh, articole pe această temă și îmi dau seama că uh, avem această scădere da, 10% sunt peste 15 miliarde care sunt lăsate pe din afară. Aș vrea să ne explicați oarecum mai în detaliu acest aspect, pentru că trebuie să știm, spre exemplu, cum anume rezerva pentru acele situații de criză pe piață ar putea fi activată. Este clar că avem și alte instrumente de piață pe care le-am uh, aprobat în cadrul PAC, însă eu am îndoieli oarecum în ceea ce privește capacitatea noastră reală de a utiliza aceste sume uh, prin fondul de adaptare la mondializare. Deci, Poate că aceste fonduri sunt oarecum virtuale, nu neapărat reale. Care este capacitatea noastră concretă de a le utiliza? Și plecând de la aceste uh, explicații, domnule comisar, eu cred că documentul pe care îl avem este o bază bună, sub așteptările noastre, dar noi avem speranța că în continuare dumneavoastră veți da dovadă de ambiție. Și noi în Parlament am avut întotdeauna o poziție foarte clară, nu numai aici în Comisia Agri, ci și întregul Parlament, pentru că doar rapoartele au fost aprobate de plenul Parlamentului. Uh, bugetul să fie menținut. Deci, noastră sunteți cel mai bun aliat al nostru pentru a îmbunătăți această uh, propunere, în așa fel încât să ajungem să avem un, uh, o propunere de buget care să fie la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm. Parola. George. Uh, chairman, uh, commission... Domnule președinte, domnule comisar, în primul rând vreau să vă felicit pentru faptul că sunteți ferm pe poziție, nu a fost și nu este o luptă ușoară și Parlamentul de mai multe ori a solicitat menținerea bugetului. Uh, în termeni reale ar fi foarte bine, din păcate e clar că uh, nu uh, asta e situația. În orice caz, am o mare îngrijorare analizând cifrele. Dumneavoastră faceți o comparație, dacă face o, să facem o comparație cu perioada 2007-2013 și cifrele referitoare la această perioadă, Într-adevăr, avem o reducere la titlul 2 de 50 de uh, miliarde, la plățile directe încă de atât. Și dacă ne gândim la criza prețurilor din 2011, acest lucru mi se pare îngrijorător. Deci, eu înțeleg că dumneavoastră ați primit înapoi 15,2 miliarde de euro bani de la alte fonduri necheltuite. Dar să ne uităm la politica de coeziune, de exemplu. Mi se pare că în termeni reali uh, banii au fost înghețați și mă îngrijorează faptul că în domeniul uh, agricol, agricol uh, se fac reducerile cele mai mari. Domeniul nostru pare să fie cel mai uh, afectat de reducerea bugetului european. De asemenea, dacă ne uităm la cifrele anuale, la 2011, de exemplu, 16,338 miliarde pentru 2011, în anul 2020 71,7, o reducere uh, foarte mare de aproape 20%. Deci întrebarea mea este, cum putem să finanțăm plățile directe, date fiind aceste cifre? Cum facem, cum finanțăm plățile, plățile directe, uh, făcând față în același timp așteptărilor statelor membre noi de o mai bună finanțare și, de asemenea, uh, luând în considerare și nevoile statelor care se vor mai alătura Uniunii Europene. Pentru că, dacă ne uităm la reducerile în cifre, nu știu cum vom putea să facem acest lucru. Acum, analizând sume suplimentare noi care sunt în sistem, dar uh, care nu știu dacă sunt utilizați deci fondurile neutilizate pot să fie apoi utilizate pentru alte chestiuni reprioritizate uh, la nivel anual. Poate să-mi spune, să-mi confirmează că lucrurile stau într-adevăr așa. Și această rezervă pentru situații uh, de urgență de 3,5 miliarde, cum va funcționa aceasta? Veți avea acces la ea? Cum vă puteți asigura că se pot uh, utiliza acești bani dacă apare o mare problemă pe piață, prețurile cresc foarte mult și e nevoie de intervenție. Și banii care nu sunt utilizați uh, anual, ce se întâmplă cu aceștia? Ei dispar către alte bugete sau vor fi reprioritizați? Cred că uh, investițiile în cercetare și dezvoltare sunt foarte bune, sunt uh, salutare. Sigur, pentru Scoția, pentru Regatul Unit și pentru Franța, uh, foarte importante sunt cele 25 miliarde din fondul de ajustare la globalizare pentru a compensa pentru un acord Mercosur. Puteți să ne explicați cum va funcționa acest lucru? Eu am înțeles că fondul european pentru globalizare se uh, face plăți uh, forfetare pentru a ajuta o anumită comunitate să se ajusteze. Deci cum uh, vom face? Vom uh, despăgubi apicultorii, de exemplu, care uh, sunt foarte puternic afectați prin acordul Mercosur? Sau ce vom face? Îi vom plăti să își închidă pur și simplu uh, afacerea, să-și termine munca sau îi vom plăti ca să poată în continuare să lucreze? Mulțumesc, George. James Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ascultat cu foarte mult interes ceea ce a spus domnule comisar și recunosc faptul că în momentul în care ați venit în fața noastră, uh, în 2009, au fost foarte multe discuții despre reducerea bugetului și sigur că ar fi o greșeală să spunem astăzi aici că reducerile bugetare în acel moment despre care se discuta atât de mult, de care se gândeau atât de mulți, uh, mi s-ar părut, atunci părea o nebunie, 25-30%. Cred că problema tuturor bugetelor este, așa cum și eu aș accepta, este statistica. Și anume, trebuie să vedem care este realitatea pe teren, cum pot să asigur viitorul. Dar, sigur, domnule comisar, uh, cred că merită să meritați încrederea noastră pentru faptul că ați asigurat poziția uh, pe care ați asigurat-o și ați fost ferm. Dacă ne uităm acum la istoria politicii agricole comune, uh, e un domeniu care e atacat de toată lumea în Europa. Toată lumea vrea să obțină bani și banii ăștia trebuie să vină din politica agricolă comună. Asta e poziția în care ne aflăm de mulți ani în Uniunea Europeană. Eu aș dori să vă întreb cum credeți că acest buget va putea să împlinească așteptările, îndeplinească așteptările tuturor celor din uh, societate? Și anume, uh, cum vom putea să asigurăm supra, sub, asigurarea de uh, alimente pe viitor? Deci securitatea aprovizionării cu alimente pe viitor trebuie să fie garantată și acest lucru trebuie garantat, garantat prin acest buget. Poate bugetul trebuie să fie ajustat pentru a face față acestei uh, provocări. Și, la fel ca și George, salut uh, fondurile alocate pentru cercetare și dezvoltare. În trecut am uh, neglijat acest domeniu și cred că trebuie reformat și mă bucur să văd că o facem. Fondul pentru globalizare mă interesează și pe mine, ca și pe antevorbitorii mei. Și anume, aceștia va fi fondul de unde vor veni banii pentru apicultori uh, pentru a compensa acordul Mercosur. Uh, acesta este fondul unde Comisia va încerca să uh, compenseze pentru acordul Mercosur sau pentru alte domenii, pentru că dacă așa stau lucrurile, domnule comisar, vreau să vă spun foarte sincer că noi vom lupta. Uh, nu putem să stăm aici și să-i lăsăm pe agricultorii europeni să lucreze cu o mână legată la spate, în timp ce noi importăm alimente din alte uh, locuri din lume unde standardele nici măcar nu se compară. Deci, din, în ceea ce mă privește pe mine, eu nu voi sta cu mâinile în sân, ci voi lupta uh, împreună cu dumneavoastră, sper, pentru că nu putem accepta astfel de situație. Un alt domeniu pe care l-am uh, observat, flexibilitatea între pilonul întâi și pilonul al doilea. Uh, um, cum se va face această flexibilitate? Va fi la nivelul guvernelor naționale? Va fi la nivelul uh, intervențiilor pe piață? Guvernele vor putea să utilizeze mai bine banii din pilonul al doilea? Poate ați putea să ne explicați mai bine cum vor sta lucrurile în practică. Și un alt lucru. Mă gândesc acum la un comentariu făcut uh, de domnul Des, care a spus că Poate, într-adevăr, ați intrat mult prea mult în uh, detaliu privind bugetul și mult prea repede. Vreau să întreb de ce ați trecut uh, în uh, buget faptul că 30% din bani vor fi pentru, uh, pentru uh, domeniul ecologic. De ce trebuie să punem așa ceva de la bun început? Nu, nu reușesc să înțeleg. Eu cred că putem să dezbatem acest lucru în următoarele 15 luni. Dar să trecem acest uh, obiectiv de 30% pentru uh, ecologizarea pilonului 1 nu este acceptabil în acest moment și va fi foarte dificil să operăm cu aceste cifre, pentru că odată ce începi să vorbești despre aceste lucruri, nu faci decât să creezi și mai mare birocrație și mai multe probleme, uh, un nevoie mai mare de personal și banii nu reușesc să ajungă acolo unde trebuie să ajungă, și anume la agricultori care produc alimente pentru cetățenii Europei. Mulțumesc! Thanks, Jim. Martin Oșling. Mulțumesc, Martin Häusling. Mulțumesc, domnule comisar vreau să vă felicit pentru prezentarea acestui uh, proiect, pentru că, dacă suntem foarte sinceri, acum uh, un an nu era atât de sigur că vom avea cifrele pentru agricultura pe care ne le-ați prezentat acum și că vom putea să le susținem, să menținem aceste cifre. Ne aducem aminte de documente, așa numite non-papers, documente neoficiale, care vorbeau de reducere de 30-40%. Așadar, cred că, pe ansamblu, putem să fim mulțumiți de propunerea pe care uh, ne-o prezentați acum. Sigur că asta nu înseamnă finanțarea nu spune nimic despre cheltuielile uh, reale și despre distribuirea acestora, pentru că asta e întrebarea. Cum anume se vor distribui cheltuielile? Uh, dacă se vor face transferuri interne, uh, realocări de fonduri, uh, pentru a ajunge la o echitabilitate între statele membre. În orice caz, această discuție va mai continua mult timp. Um, spre deosebire de vorbitorul meu din partea PPE și a colegului meu uh, care a spus că nu e corect să discutăm acum deja de 30% pentru ecologizare. Eu nu sunt de acord. Eu cred că e bine să discutăm aceste lucruri și cred că acest uh, procent de 30% este și o garanție Uh, a fost și una dintre, uh, unul, din, uh, unul dintre factorii care ne-au ajutat să menținem bugetul în cifrele acestea. Uh, e vorba de plăți uh, care se fac către agricultori pentru servicii de mediu și a fost un factor care ne-a ajutat să îi convingem pe uh, cei critici că e nevoie ca bugetul să rămână în acest volum. Am o întrebare cu privire la arhitectura acestor piloni. Și anume, Pilonul al doilea a fost uh, apărat, a rămas la volumul pe care îl avea înainte, deși eu cred că cel mai bine ar fi să consolidăm și mai mult cel de-al doilea pilon. Însă, în interiorul cel de-al doilea pilon, aici trebuie să clarificăm lucrurile. Nu se poate ca Uh, uh, anumite fonduri din pilonul al doilea să fie utilizate apoi pentru a consolida pilonul întâi. Trebuie să existe o structură foarte clară și eu sper ca toate statele membre să uh, aibă programe de meniu uh, cu uh, atenție deosebită acordată re- regiunilor defavorizate pentru programul al doilea, astfel încât să nu rămână banii nefolosiți și să fie utilizați apoi pentru primul pilon. Programele acestea sunt foarte importante și trebuie uh, nu doar să fie menținute, ci trebuie să fie extinse. Dacă ne uităm la fondurile uh, suplimentare care vin acum în agricultură, mă bucur foarte mult că în ele vor fi utilizate pentru agricultură. Însă și aici se pune întrebarea unde anume merg aceste fonduri. Uh, pentru că eu nu cred că acestea vor fi fondurile de uh, despăgubire pentru acordul Mercosur. Eu cred că aceste uh, fonduri trebuie să fie utilizate în cercetarea pentru uh, dezvoltarea durabilă, să fie niște investiții în uh, viitor, în uh, cercetare pentru viitor. Și eu am întrebări, ca și ceilalți colegi, cu privire la fondul de globalizare, cât de sigur este accesul la acest fond, deci, încotro se duc acești bani, cine poate să ceară banii, cred că în continuare lucrurile sunt sub semnul întrebării. Și dacă aceste fonduri pot fi utilizate pentru uh, compensarea în uh, cazul uh, inf- uh, variațiilor de preț, cum anume se vor putea utiliza acești bani concret? În orice caz, E clar că acest lucru mai trebuie discutate, dar eu sunt convins că suntem pe drumul cel bun cu acest proiect. Sigur că e un drum cu obstacole uh, și nu avem uh, chiar toți banii pe care ni-am fi dorit, dar cred că ar trebui să fim uh, pe ansamblu mulțumiți. Și Sigur că întrebarea este dacă uh, ceea ce propune domnul Barroso uh, este exact același buget care va fi adoptat în cele din urmă de către state, statele membre. E palpitant să vedem ce se întâmplă. Vom monitoriza această situație. Mulțumesc, Marvin Lorenzo Fontana. Eu, eh, comisarul, sunt veramente convins. Eu sunt eh, convins, domnule comisar, că dumneavoastră v-ați eh, străduit și ați făcut tot ce se poate pentru a apăra bugetul politicii agricole comune, chiar dacă, evident, din punctul nostru de vedere, există mm, reducere evidente și, cum ați spus, acum mingea e în terenul nostru, noi, Comisie, Parlament, uh, vom încerca să ne impunem opiniile noastre în interiorul Parlamentului. Îmi face plăcere să aflu că există acest fond de globalizare, însă și eu aș dori să știu în detalii, s-a repetat aici, uh, acest lucru pentru că cred că viitorul agriculturii europene se va baza mult pe acest lucru în sensul că dacă agricultura noastră va reuși să reziste impactului cu comerțul mondial, vedem că uh, agricultorii noștri au multe probleme sub acest aspect. Domnule comisar, uh, o întrebare. Dumneavoastră ați făcut o muncă bună, dar mm, auzim mereu că uh, PAC trebuie redusă, că agricultura nu mai are aceeași valoare. În Europa putem să spunem eliminăm agricultura, pentru că vreo mare companie poate să spună facem agricultură pe alte continente. Eu văd agricultori, prieteni de-ai mei, care nu reușesc să-și vândă produsele pentru că costul lor de producție e prea mare, mă întreb dacă nu există uneori cineva care uh, dorește să distrugă agricultura europeană. Sper să nu fie așa și sper să putem face front comun, dacă așa stau lucrurile. Vă mulțumesc. Mulțumim, uh, Lorenzo Rubix. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribu pievienoties kolēģiem, kas runā par to, ka mums ir gandarījums tiktos ar lauksainiecības komisāru, mēs tiekamies bieži. Colegii mei vorbeau despre faptul că ne bucurăm foarte mult să-l întâlnim pe domnul comisar. Într-adevăr, și eu vreau să vă urez bun venit și să vă mulțumesc pentru faptul că veniți foarte des în comisia noastră și discutați foarte deschis cu noi. Însă, în același timp, eu am ajuns la concluzia că cu cât mai repede vom, uh, ne vom respecta promisiunile și le vom pune în cifre și le vom susține cu uh, bani, ei bine, acest lucru înseamnă și faptul că trebuie să cheltuim foarte mulți bani. Domnule comisar, eu v-am întrebat de mai multe ori acest lucru și vă întreb din nou, cum pot să le explic uh, alegătorilor mei din Letonia că noi primim cele mai uh, puține uh, plăți directe, cele mai mici plăți directe din întreaga Uniune Europeană. Noi suntem pe locul 27. Am vorbit atât de mult despre faptul că aceste plăți trebuie să fie echilibrate, că trebuie să fie promovați cei care în continuare sunt în urmă și cu toate acestea citesc în continuare că până în 2020 agricultorii din Letonia vor primi doar 52% din nivelul de plăți directe uh, mediu european. Cum se explic acest lucru alegătorilor mei? Presa din Letonia uh, în continuare, uh, în momentul de față, prezintă acest lucru într-un mod foarte negativ. Dar, sigur, și noi trebuie să ne uh, achităm de obligațiile noastre, dar primim doar 52% din banii pe care îi primesc uh, alți agricultori și oamenii sunt într-o situație foarte dificilă, nu știu cum să supraviețuiască. Noi discutăm acum despre buget și despre faptul că putem să realocăm fondurile între diverse categorii um, și puncte din buget și știu că acest lucru se poate face în buget. Însă, ce trebuie să facem noi pentru a i ajuta pe agricultorii noștri să uh, primească o finanțare adecvată. Ar trebui să nu uităm faptul că PAC și sectorul agricol, sectorul agricol este una dintre cele mai importante politici europene care menține Uniunea Europeană unită. Și nu putem să mergem în continuare uh, deziluzionând uh, cetățenii, promițându-le ceva și apoi neoferindu-le banii respectiv, pentru că va fi foarte greu să ținem Uniunea Europeană împreună și să obținem rezultate pozitive. Mulțumesc pentru această uh, primă serie de lor de cuvânt. Aș da cuvântul imediat domnului comisar ca să poată da câteva răspunsuri și apoi continuăm cu ceilalți colegi. Vă rog, domnule comisar. Mulțumesc. Voi lua uh, uh lucrurile pe rând, întrebările una câte una. Uh, domnul Des a spus, uh, politica agricolă este singura la care s-au operat reduceri avem pentru politica agricolă ca și pentru cea de uh, coeziune calculat în același fel. Dacă citiți cu atenție uh, raportul Parlamentului, se vorbește de menținerea bugetului PAC, dar nu se menționează acel 1% inflație. Vă amintesc că s-a discutat despre asta. Au existat și propuneri de amendament care mergeau în această direcție, dar ele nu au fost aprobate și uh, Comisia uh, le-a a aplicat același sistem uh, de calcul și pentru uh, politica agricolă și pentru politica de coeziune. Dacă uh, țineți seama de cele 50 de milioane alocate pentru uh, Uh, infrastructurile în cadrul proiectelor Connecting Europe, veți vedea că și fondurile de coeziune sunt în aceeași situație, numai că s-a creat ulterior o legătură între această anvelopă bugetară și uh, cea care uh, se referă la Connecting Europe provine din fondurile de coeziune, dar suma, cifra a fost tratată cu aceleași metode, motiv din care, cu alocația bugetară totală, politica agricolă rămâne prima dintre, uh, din punct de vedere financiar printre politicile Comisiei. Proporțiile se păstrează. În privința cărții verde, vom reveni asupra ei și am intenția în continuare să-i finanțez promovarea. Cred că cu alocarea pe care o vom avea la dispoziție vom putea finanța o politică de promovare. Intenția, în orice caz, rămâne aceeași. Uh, am uh, dat în comunicare detalii pentru a sublinia faptul că politica agricolă se deschide către alte domenii și, uh, de pildă, mediul, uh, schimbările climatice. Mai uh, am preferat. Deci, în loc să atacați Comisia spunând că ați uitat de ceea ce ați spus în strategia 2020, Eh, vedeți, s-a discutat și aici. PAC-ul este o politică sectorială cu efecte multisectoriale. De aceea am inclus anumite elemente pentru a indica că ambiția este să atingem anumite obiective fixate în strategia 2020 deci obiectivul uh, politicii agricole comune este, pe de o parte, să asigurăm siguranța alimentară, pe de alta să ne pliem pe obiectivele agendei 2020. N-am făcut decât să subliniem acest lucru fără să intrăm cei drept prea mult în detalii. De aceea am fixat acest uh, procent de greening, vom discuta împreună conținutul politicii de greening, uh, Uh, vom discuta maniera de aplicare. Eu rămân ferm pe uh, idealul unei aplicări mai simple, fără prea multă uh, birocrație, însă trebuie să insist pe faptul că politica agricolă comună va putea să răspundă acestui obiectiv. Nu am vorbit de repartiție între statele membre. Acest lucru se va face odată cu reforma politicii agricole comune am pus doar sumele uh, totale pentru primul și al doilea pilon și am spus cu posibilitatea ca în anumite condiții să se transfere fonduri într-un sens sau în alt, uh, pentru a nu fi foarte rigizi în discutarea propunerilor legislative, uh, acest fine-tuning final va aduce probabil anumite ajustări pentru un stat sau pentru un altul. Știți cu siguranță că există anumite situații specifice și n-am dorit să legăm cu totul mâinile comisiei, să o lipsim total de posibilitatea de a acționa. nu e vorba de flexibilitatea acordată perpetu statelor uh, Uh, membre ca să transfere când li se pare potrivit de la primul la al doilea pilon fonduri. E vorba de uh, pachetul legislativ uh, al reformei propuse care lasă posibilitatea negocierii. Nu am intenționat să acordăm flexibilitate statelor membre, ci comisarului cu probleme de agricultură uh, în, pentru propunerile pe care urmează să le facă. Această flexibilitate poate să meargă într-un sens sau în celălalt. Uh, nu s-a spus în orice caz că fondurile care se pot degaja uh, uh, se vor lăsa acelui stat membru, dar se vor transfera de la un pilon la altul. Aveam nevoie de acest uh, această flexibilitate. De aceea am adăugat aici această frază. Nu e vorba însă de o flexibilitate perpetuă a statelor membre, ci pentru cel care ia decizii la nivel european. Uh, cum va fi activată rezerva pentru crizele de piață? Dacă ați citit textul, ați văzut că am menționat expres că această sumă va fi utilizată cu același grad de flexibilitate care există astăzi pentru uh, intervențiile Comisiei în situații de criză, adică o mobilizare uh, rapidă, cum se face astăzi în cadrul uh, PAC, când e nevoie, printr-o procedură rapidă și care nu presupune prea multe decizii birocratice. Vă veți aminti și de ce importanță există această rezervă pentru crizele pieței. Și vă veți aminti, deci, că de multe ori, aproape în fiecare an, avem sume la primul pilon care rămân neutilizate pentru că nu există situații de criză de piață. Prin urmare, se operau reduceri anuale ale bugetului de la primul pilon și se lăsa imaginea că pacul dispune de prea mulți bani și nu e capabil să îi cheltuiască. Știți că nu e așa. Când nu există situație de criză, putem transfera fondurile în afară de plățile directe vor fi foarte clar și cheltuielile, inclusiv pentru măsuri de piață, deci știți, pentru de pildă, în sectorul viticol avem niște cheltuieli aproape fixe, dar avem și o parte variabilă pe care o utilizăm în caz de nevoie. În cazul acestei uh, sume alocate flotante, uh, Uh, o parte importantă privește plățile directe uh, și ea va fi totuși rezervată pentru agricultură. După cum știți, uh, crizele de piață sunt tot mai frecvente, mai ales când pornesc de la crize sanitare. Separând lucrurile, vom putea gestiona mai bine situațiile și fondurile vor putea fi utilizate mai flexibil și mai ales mai rapid în privința rezervei uh, de crize de piață, ca și pentru fondul de uh, globalizare, mi se întreabă cum vor fi ele utilizate. Era limpede că era nevoie de precizări legislative pentru a se preciza mai în detaliu în ce situație și în ce fel se utilizează aceste fonduri. Deci vom veni cu propuneri mai precise pentru că e prima oară când avem această linie bugetară uh, dar vă asigur că fondul de globalizare, vă asigur, domnule Nicholson, că poziția mea în privința acordurilor internaționale nu s-a schimbat. Rămân la fel de atent la aceste negocieri, nu pentru că am introdus acest fond de globalizare, înseamnă că vom fi mai flexibili în privința negocierilor. Eu cred că uh, pierderile datorate proastei negocieri a uh, acordurilor comerciale nu pot fi compensate printr-un fond de globalizare. Asta nu înseamnă că acordurile uh, care vor fi negociate și care vor avea un uh, impact uh, punctual uh, nu uh, vor crea situația ca într-un an sau în altul agricultorii să fie afectați de evoluția prețurilor eh, pe piața internațională, de speculații. Deocamdată, nu, până acum, nu avem eh, nici linii bugetare, nici posibilități juridice pentru a compensa eh, pe agricultori pentru pierderile suferite din cauza fluctuațiilor violente de pe piețele internaționale cred că aceste fonduri, atunci când vom preciza uh, cadrul juridic de utilizare a lor, uh, vor putea fi utilizate într-un sens mult mai larg decât pentru compensarea unor acorduri comerciale. De aceea, în comunicare am uh, definit mai uh, amplu acest uh, fond. Domnul Lyon v-am explicat că după mine și potrivit calculelor făcute, uh, politica de uh, coeziune și politica agricolă comună, uh, metoda de calcul a fost aceeași. Dacă am scos de la primul pilon niște cheltuieli, uh, înseamnă că am degajat uh, sume care uh, ne ajută să finanțăm phasing in pentru noile state membre. Actualmente finanțăm acest proces prin aplicarea acestui 1% inflație. Am degajat suma monetară necesară de la alte linii bugetare. În felul acesta am putut obține resurse pentru phasing in fără să afectăm plățile globale. În privința fondului de criză și de globalizare am explicat că va fi nevoie de precizări de ordin juridic în privința utilizărilor, însă după aceea aceea, uh, în privința bugetului neutilizat, perspectiva financiară uh, prevăd posibilitatea de a uh, transfera aceste fonduri în alte direcții. Domnul Nicholson mă întreabă în ce fel bugetul va garanta securitatea alimentară. Eu cred că la multe chestiuni de acest fel vom răspunde în uh, felul în care vom defini politica agricolă comună în pachetele legislative. Deocamdată, cred că este important să ne asigurăm că avem carburantul necesar. Pe urmă vom uh, preciza motoarele, că și dacă vreți, uh, acestea sunt motoarele politice agricole comune. Vom preciza atunci cum carburantul poate fi utilizat în maniera cea mai eficace. Și cred că faptul că am pus deoparte bani pentru plățile directe, că am prevăzut, am adăugat linii bugetare noi pentru a integra și efectul globalizării și a efectelor crizelor specifice, faptul că am rezervat sume pentru al doilea pilon pentru care avem mari ambiții, înseamnă că Uh, ne vom putea atinge obiectivele fixate în uh, politica agricolă comună. Uh, am evitat să intrăm prea mult în detalii în privința reformei în pachetul financiar, însă am dat doar elementele necesare pentru a indica în ce fel politica agricolă comună, care reprezintă prima poziție, uh, respectă obiectivele prevăzute în Agenda 2020. Ne lasă totuși o marjă de negocieri în privința uh, detaliilor în pachetul legislativ al reformei. Domnul Wrestling, al doilea pilon. Pour le deuxième pilier, pour... Tocmai de aceea am și precizat sumele din cel de-al doilea pilon, tocmai pentru a fi sigur că vom păstra proporțiile între primul și cel de-al doilea pilon și transferurile între primul și al doilea sau dintre al doilea și primul pilon reprezintă doar o marjă de manevră pe care legiuitorul va avea în momentul în care va schița baza juridică a PAC. Nu e o flexibilitate ce va fi lăsată în seama statelor membre. În pachetul legislativ vom defini în mod clar modul în care se definesc uh, bugetele pentru primul pilon, pentru al doilea pilon. Astfel trebuie interpretată această frază referitoare la flexibilitatea de transfer. Bugetul pentru cercetare și dezvoltare, cum anume acesta va fi repartizat? E bine, și pentru asta trebuie să definim mai întâi un temei juridic și v-am spus că vom veni cu o comunicare în ceea ce privește Parteneriatul European pentru Inovare, în care vom defini anumite principii, după care va exista un ghid concret, de un îndrumar concret de aplicare a acestor principii cu detalii și va fi un proiect care va fi gestionat definit la nivel european. Bineînțeles, pentru asta va fi mai întâi nevoie de o propunere legislativă. Pentru a răspunde domnului uh, Fontana, Având în vedere modul în care Comisia a explicat care este rolul politicii agricole comune în bugetul european, e bine, Comisia demonstrează în mod clar faptul că nu își dorește absolut deloc să elimine agricultura din peisajul european. Nu! Vedem foarte clar că pentru Comisia Europeană, politica agricolă comună reprezintă, în următoarele perspective financiare, reprezintă o uh, prioritate. E primul post bugetar din bugetul european. În ciuda situației economice dificile, avem în continuare o politică comunitară, un buget comunitar. Deci, după părerea mea, e un semnal politic foarte clar și merge în această direcție. În ceea ce privește plățile directe pentru anumite state membre, nu am definit modul în care vor fi repartizate fondurile pentru Lituania, Letonia și alte țări. Acest lucru va fi făcut în pachetul legislativ. Nu e, făcea obiectul perspectivelor financiare și anume să definească nivelul de plăți pentru fiecare țară în parte. Acest lucru se va face în pachetul legislativ. Cred că am răspuns asta la toate întrebările. Comisario, cred că cu această prima giro di domande e di risposte. Mulțumesc, domnule comisar. Sper că cu această primă rundă am dat deja indicații mai importante. Reluăm eh, cu întrebările deputaților. Sunt 21 de înscrieri la cuvânt. Vă invit să vă gestionați bine eh, timpul. Elisabeth Jäger. Ich auch versuchen, mich Mulțumesc. Și eu am să încerc, domnule președinte, să fiu cât mai succintă, spune doamna Iegle. Domnule comisar, în runda de răspunsuri ați răspuns la multe întrebări individuale. Eu vreau să uh, discut două chestiuni pe care vreau să le subliniez încă o dată. În primul rând, raportul între primul și al doilea pilon, această ecologizare, pe care, după cum știți, o susțin în principiu, uh, și, de asemenea, susțin măsurile de mediu care deja sunt întreprinse în multe state membre. Pentru mine, acest lucru este un punct foarte important, să nu existe o discriminare uh, între stă- statele care uh, fac ceva, deci față de statele care deja fac ceva. Europa are nevoie de uh, ecologizare. Suntem de acord cu toții. Eu cred că ar trebui să avem în continuare un pilon al doilea foarte puternic, mai ales în regiunile care nu primesc fonduri din eh, fondurile structurale. Pentru aceste regiuni, ca regiunea din care vin eu, de exemplu, fondurile din cel de-al doilea pilon sunt foarte importante pentru că oamenii pot să își îmbunătățească viața utilizând acești bani și aici oamenii simt politica agricolă comună atât de controversată, simt beneficiile acesteia. Acesta este abordarea de jos în sus, care este foarte importantă. Ați uh, Ați discutat despre uh, acordurile comerciale bilaterale, însă în comisia noastră s-a discutat atât de mult despre aceste lucruri și de aceea vreau să vă uh, să vă transmit că, într-adevăr, avem o problemă aici. Eu mă bucur că dumneavoastră sunteți atât de atent la acordul și cum veți face pe viitor, însă, uh, din păcate, temerile noastre nu sunt complet nejustificate atunci când spunem că acordurile individuale poate că nu sunt neapărat negative, dar în întregimea lor mă întreb Uh, oare cât din politica agricolă comună este sacrificată la masa negocierilor? Deci trebuie să negociem foarte bine, cu mare atenție pe viitor. Și al treilea lucru, care a fost spus deja, de asemenea, de mai multe ori. Uh, știu că dumneavoastră ați negociat cât de bine ați putut bugetul. N-ați obținut tot ceea ce ne-am dorit, însă ați reușit să obțineți mai mult decât ar fi vrut să uh, vă permită multe state membre. Deci e un rezultat destul de bun. Așadar, eu cred că și pentru mine și pentru alți uh, colegi uh, vom lupta împotriva uh, vom lupta împreună cu dumneavoastră pentru acest buget, vă vom ajuta cu argumente și vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, Elisabeth, Stefan Le și apoi domnul vicepreședinte. Eh, mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ne-ați eh, eh, prezentat atât de repede poziția privitoare la buget. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că suntem cu toții de acord că trebuie să evităm o catastrofă. E deja un lucru pozitiv. Dar, sincer, ca parlamentar, uh, Uh, să vă spun că bătălia bugetului nu s-a încheiat. Ne așteaptă o continuare a reducerilor. Uh, deci e vorba de o bătălie nu pe politica agricolă, ci o bătălie bugetară și uh, s-ar putea ca Comisia să fie să se bată pe acest subiect. Asta este dezbaterea ca să privim realitatea în față, dacă reușim să acceptăm fondul pentru agricultură, bugetul actual al agriculturii, asta va avea consecințe asupra altor sectoare. Există deci o problemă bugetară globală și este o dezbatere majoră europeană privitor la agricultură. Să evităm uh, catastrofa și să-i mulțumim comisarului că am evitat acest lucru. E o formulă frumoasă, domnule comisar, carburantul și motorul. Dar fondul de globalizare, vreți sau nu, înseamnă un fond de adaptare. Asta înseamnă că Europa se adaptează. Spuneți că sunt două miliarde, dar global avem potențial 3 miliarde, miliarde și eu nu cred că agricultura va absorbi 60%. Deci nu ne-am liniștit deloc. Uh, trebuie să spunem lucrurile. Al doilea lucru, uh, planul alimentar. Uh, este o problemă. Ne putem oare angaja astăzi să menținem un minimum de politică de stoc de securitate pentru alimentarea Europei. Este un subiect foarte actual și un subiect foarte important pentru că vorbim de criză, de crize, trebuie să păstrăm mecanisme de uh, reglare care să poată compensa efectele de distorsiune ale piețelor. Uh, trebuie să fim, să anticipăm ceva mai mult, să fim mai preventivi. Ați evocat uh, imaginea motorului, am înțeles ce ați vrut să spuneți și am, am avut și câteva uh, precizări pe care le doream. Parlamentul a avut un uh, vot foarte clar, uh, uh, o politică uh, agresivă care se ne Uh, permită o modulare mai bună și să alimentăm al doilea pilon. Mulțumim pentru bătălia pe care ați dus-o. Mulțumim, Stefan, domnul vicepreședinte Vacevovski. Bardzo mnie zmartwiła ta, ta propozycja. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă mărturisesc, mărturisesc că sunt destul de dezamăgit, poate chiar prea dezamăgiți când vine vorba de bugetul uh, politicii agricole comune. În 2004-2005, când am pregătit uh, bugetul pentru 2007-2013, situația politicii agricole comune a fost mult mai bună uh, aveam o supraproducție în foarte multe sectoare, aveam un exces de zahăr, aveam prea mult unt, prea mult lapte, prea mult din toate. Și uh, acum văd că discutăm despre siguranța alimentară și siguranța aprovizionării și așa mai departe. Și totul a început în 2008, în 2007, când a început criza. Și când vedem că stocurile de alimente sunt din ce în ce mai scumpe și situația este diferită. Uh, provocarea este imensă. E nevoie de asigurarea uh, aprovizionării în, uh, în uh, Uniunea Europeană. Uh, și vedem că bugetul pentru PAC nu este la înălțime. Nu, nu pot să înțeleg asta. De ce nu putem noi să uh, fim la înălțimea așteptărilor, în așa fel încât politica agricolă comună să fie finanțată uh, cu finanțare care să-i permită să facă față tuturor provocărilor cu care se confruntă. Nu pot să înțeleg acest lucru. Această repartizarea plăților între uh, țări membre noi, țări membre vechi, dar de ce să facem o astfel de diferență? Uh, noi știm foarte bine că există diferențe concrete de plăți și ideea că se face această diferențiere uh, nu înțeleg. Care este temeiul legal pentru așa ceva? Există așa ceva în taratul, tratatul de la Lisabona pentru așa ceva? Oare nu cumva toate statele membre trebuie să fie tratate pe picior de egalitate în Uniunea Europeană? Există vreo formulă ma- matematică ciudată care poate explica astfel de diferențe de plată? Care este temeiul pentru astfel de uh, considerații? Și de ce nu se aplică agriculturii uh, exact aceleași criterii care s-ar putea aplica altor politici. De ce se îmbogățesc uh, și mai mult cei care sunt deja bogați? Eu mă opun unei astfel de tendințe, unei astfel de curent. Și cei care sunt deja înstăriți vor fi și mai înstăriți pe viitor, iar cei care sunt mai săraci vor avea și mai puțin pe viitor, ceea ce mi se pare inacceptabil, domnule comisar. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Patrao Neveș, după care domnul Lavia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi, faptul că ați onorat angajamentul dumneavoastră de dialog transparent cu Parlamentul European. Un prim comentariu în ceea ce privește bugetul PAC referitor la viitor. Uh, Uh, se vorbea despre, e vorba de o reducere de aproape 10% și ni se spune astăzi că va fi posibil să menținem bugetul dacă anumite fonduri sunt realocate. Oricum ar fi, eu aș vrea să uh, vă prezint anumite idei uh, care contravin oarecum optimismului dumneavoastră și în mod concret aș vrea să vă întreb. Ce argumente, ce acțiuni, măsuri concrete veți lua sau lu- sunteți pe cale de a lua în momentul de față pentru a avea uh, o poziție mai clară decât simpla realocare a acestor fonduri. Cum vom putea promova o politică agricolă comună care să fie mai echitabilă? Cum am putea corecta dezechilibrele care există în momentul de față? având în vedere cu atât mai mult că ne aflăm într-un context negativ. Ni s-a spus că regimul de plăți directe nu va fi perturbat, nu va fi afectat, dar întrebarea este oare va fi uh, un uh, regim de plăți directe care va fi echitabil sau nu? Și întrebarea este următoarea de asemenea. În ceea ce privește diferitele programe pe care doriți să le uh, finanțați, care vor fi, va fi impactul acestora din punct de vedere a perspectivelor financiare pe care le discutăm? Știți că Finanțarea este un element principal pentru ca agricultura să poată continua în anumite zone geografice, cum ar fi cele ultraperiferice, uh, care se confruntă cu situații mai dificile. De aceea trebuie să întărim foarte multe dintre aceste fonduri tocmai pentru a contracara uh, Uh, faptul că s-au eliminat cotele, faptul că există anumite acorduri între Uniunea Europeană și alte țări, precum uh, Mercosur și așa mai departe. Și vă mulțumesc deja, domnule uh, comisar, pentru răspunsurile pe care mi le veți da la aceste întrebări extrem de concrete. Prime, poi dopo la via. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātais komisāra kungs, vispirms es gribu pievienoties tiem, kas... Domnule președinte, stimate domnule comisar, doamna Calniete, în primul rând, domnule comisar, vreau să vă felicit și eu pentru rezultatul pe care l-ați obținut în cooperare cu Parlamentul European. Aproape că am reușit să, măstrăm, să păstrăm fondurile la același nivel, luând în considerare programele care vor fi incluse și uh, în celelalte titluri ale bugetului european. Cu toate acestea, Trebuie să vă mărturisesc cât de șocați sunt uh, agricultorii din uh, Letonia. Ei sunt șocați cu privire la principiile pentru calcularea plăților directe, așa cum apar în perspectivele financiare. Vocile pe care le-am auzit din Letonia, din Lituania, din Estonia, se referă de asemenea la faptul că și agricultorii de acolo sunt la fel de șocați, de consternați. Aveți dreptate. Uh, nu se fixează sumele care vor fi acordate pentru fiecare țară, însă agricultorii noștri sunt niște persoane educate care sunt în stare să calculeze care vor fi plă- plățile directe pe baza acestei formule. Propunerea de uh, a face o ajustare cu o treime în șapte ani este injustă și este inacceptabilă. Ea contrazice principiul solidarității, al uh, concurenței uh, echitabile și a dezvoltării economice. Această formulă nu corespunde declarațiilor Comisiei de pe 18 noiembrie, unde, de unde citesc, pentru a asigura că ajutorul PAC este just și echilibrat pentru toate statele membre și pentru toți agricultorii, Închei citatul. În propunerea domnului uh, Des, uh, eurodeputații au sugerat foarte clar ca fiecare stat membru să primească o uh, cotă justă din plățile directe și că ar trebui să fie fixat un prag maxim pentru acestea. Dacă ne uităm la propunerea comisiei, atunci agricultorii din Letonia nici chiar în anul 2020, deci uh, la 30 de ani de la căderea cortinei de fier, nu vor primi decât o treime din plățile pe suprafață în comparație cu uh, banii pe care îi primesc, uh, de exemplu, uh, agricultorii din Belgia și din țările de jos. Și acest lucru nu este corect. Nici un stat membru nu ar trebui să primească mai puțin de 80% sau mai mult de 120% din uh, plățile medii pentru suprafață în Uniunea Europeană. Uh, și țările care primesc astăzi doar 30% ar trebui să intre cât mai repede în perioada de tranziție din 2014. Deci, domnule comisar, fac apel la dumneavoastră să faceți efortul pentru a vă asigura că reforma PAC îndeplinește obiectivele PAC și faptul că PAC va uh, asigura concurența uh, echitabilă în uh, agricultura europeană și Parlamentul vă va susține. Mulțumesc! Vă rog să respectați timpii, spune președintele, doamna Via. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Datele care reies din uh, prezentarea cadrului financiar plurianual au fost uh, supuse în prima săptămână multor interpretări dificultățile de calcul legate de transferul de sume între ceea ce ceruse Parlamentul, și anume înghețarea cheltuielilor și ceea ce am văzut apoi ca resurse pe 2011, ne-au lăsat perplex și probabil că trebuie să refacem aceste calcule în Parlament, pentru că noi vedem în continuare mărimi diverse. După cum ați auzit de la mulți dintre colegi, nu există o prea mare satisfacție. Probabil că ne așteptam la ceva mai mult, dar știm că oricum s-a făcut, s-a parcurs un drum important de la primele informații pe care le aveam din acea non-paper. Rezultatul e, eh, implică întregul Parlament într-o acțiune de sprijin e, eh, pentru în întărirea resurselor pentru politica agricolă. Să sperăm că Parlamentul va găsi mulți aliați. Cu referire la două aspecte specifice, ca să fiu scurt, sunt cam îngrijorat de un lucru pe care l-au evocat și alți colegi. Pentru dumneavoastră, probabil că e ușor să explicați. Fondul de globalizare noi avem deja un fond european de adecvare la globalizare care se aplică acum sectorului industrial, dar am vedea, n-am prea vedea cum se poate uh, aplica și agriculturii persoane care ar trebui să înceteze să lucreze în agricultură și să se îndrepte spre alte sectoare. Pe urmă, eh, ajutoarele pentru persoanele lipsite de mijloace. Am auzit, dar cred că a fost o greșeală de traducere. 8 eh, miliarde de euro în perspectivele financiare, i-am găsit altceva. Care este data reală? 8 miliarde sau 2 miliarde și jumătate? Uh, cum se vede din uh, perspectivele financiare. Și pentru că trebuie să găsim o bază juridică nouă și cred că Parlamentul va ajuta uh, Comisia să se descurce. Doamna Stancos, vă rog un singur minut. În ceea ce privește acest pesimism. Trebuie să vă spun că, la urma urmei, uh, Comisia are o bază bună de negocieri. Trebuie să-i recunoaștem rolul comisarului Cioloș în prezentarea acestei propuneri. Uh, comisarul este totdeauna deschis, transparent, dacă vrea să continue pe calea unei escaladări a propunerii. Înțelegeți că Comisia Agricultură uh, Uh, va susține această propunere dacă ea merge într-un sens pozitiv. Dacă nu, uh, se va crea o prăpastie între noi, uh, ceea ce ar putea pune sub semnul întrebării colaborarea noastră. Propunerea în ceea ce privește domeniul de aplicare care ar trebui amplificat pentru fondul de globalizare. Ar trebui să fie o contrapondere una din propunerile Comisiei în cadrul negocierilor cu țările membre și cu țările terțe. Deci un punct pozitiv. În ceea ce privește programul, fondul de coeziune, acesta înseamnă că va trebui să existe o cofinanțare uh, din partea statelor membre domnul Oleiniciac. Domnule comisar, din ceea ce ne-ați spus, mi se pare că sunteți satisfăcut de propunerea negociată. Care va fi rezultatul final? Vom fi probabil mm, satisfăcuți moderat, dar e doar începutul unei negocieri. Ce vom face așadar? în situația în care mulți oameni, cum uh, spunea domnul Barroso în Parlament, va trebui să se opereze reduceri în, cazul, în cadrul negocierilor finale asupra bugetului. În acest caz, vedeți posibilitatea de flexibilitate. Pe de altă parte, și trec acum la al doilea aspect, aș dori să spun că propunerea pe care ați prezentat-o privitoare la flexibilitatea între primul și al doilea pilon pare foarte rațională și o idee foarte bună. Uh, ar fi bine să avem mai multe detalii. În ce măsură această flexibilitate poate fi utilizată între uh, țările membre în momentul când își planifică viitoarele perspective. Uh, fondul uh, pentru noi tehnologii, uh, cercetare și dezvoltare în agricultură, o idee foarte bună și dacă nu mă înșel, acest proiect ar merita să fie mai bine cunoscut și un al treilea aspect, o întrebare, o chestiune foarte specifică, are Comisia vreun fel de uh, proiecție, de simulare bazată pe această propunere? Și, în fine, în concluzie, în 2013, când se încheie actualele perspective financiare, uh, fermierii vor primi niște sume uh, specifice din partea Uniunii Europene pentru dezvoltare. Întrebarea, cum va arăta lucrurile în 2014? Va fi o sumă comparabilă sau uh, va fi o sumă mult mai uh, mică uh, față de situația actuală? Sikirieschi. Mulțumesc. Uh, nu este un succes să menținem bugetul PAC la același nivel. Nu e un succes, e un eșec, pentru că avem noi sarcini de finanțat, uh, noi țări de finanțat. Și, de asemenea, avem noi obiective pentru uh, politica agricolă comună. Așadar, să spunem că suntem mulțumiți nu este, nu este corect. Cineva a spus că dacă ești mulțumit cu bugetul și dacă mai uh, faci încă niște reduceri, uh, nu va fi chiar așa de rău. Așadar, în comisia noastră uh, am am ajuns până la urmă să discutăm realocarea fondurilor, cum să împărțim fondurile, fondurile cui să nu-i mai dăm bani, decât să uh, ne luptăm pentru a obține un buget uh, adecvat. Deci ne, am discutat despre uh, împărțirea banilor pentru a reuși să ajungă pentru toată lumea în loc să luptăm pentru creșterea bugetului. Deci am pornit din start de la o premisă greșită. Și Uh, un obiectiv al politicii agricole comune uh, rămâne neîndeplinit, nivelul venitului uh, pentru agricultori. Știm cu toții cât de dificilă este starea în care se află acum agricultorii, cu toate că aveam acest obiectiv. Și apoi, coeziunea și fondurile pentru zonele rurale. Cum stau lucrurile? Zonele rurale nu pot să profite de fondurile de coeziune. Așadar, vreau să vă rog să ne oferiți informații cu privire la utilizarea fondurilor de coeziune de către zonele rurale. Și, de asemenea, o altă problemă, intervențiile pe piață pentru stabilitate sunt foarte importante pentru producție. Și uh, dacă nu reușim să intervenim, atunci producătorii noștri uh, vor fi într-o situație uh, de pericol. Ce se întâmplă cu micile exploatații, cu micii agricultori? Sărăcia crește și noi cu toate acestea reducem fondurile pentru distribuirea uh, alimentelor celor defavorizați, de exemplu. Apoi, ecologizarea aceasta va reduce competitivitatea agriculturii. Și, în ultimul rând, o întrebare. Nu ar trebui să propunem uh, să se numească această politică politică agricolă și de mediu, pentru că nu mai este politică agricolă comună. Ea face tot felul de lucru, uh, inclusiv uh, rezolvă problemele Mercosur ale Organizației Mondiale a Comerțului la, uh, pe, pe socoteala agriculturii. Nu așa trebuie făcute lucrurile. Cred că trebuie să fim mai activi în grupurile noastre politice și în delegațiile naționale și să nu ne limităm aici la uh, discuții despre cui să îi dăm bani și cui să nu îi dăm bani. Mulțumesc! Doamna Köstinger. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Eu cred că pot să spun că, într-adevăr, ați luptat foarte bine și că ați obținut cel mai bun rezultat care se putea obține în momentul de față. Uh, în prima rundă de răspunsuri ați uh, menționat deja mai multe lucruri. Sigur că nici nu ne-am putut impune toate uh, obiectivele în raportul Comisiei Sură și trebuie să ne adaptăm realității. Uh, eu sunt perfect conștientă că dumneavoastră, din partea președintelui Comisiei și din partea domnului Lewandowski, ați primit într-adevăr alte cifre decât cele pe care le-am văzut noi la sfârșitul discuțiilor. Și eu cred că discuțiile care au fost uh, transmise și în mass media, mass media parțial, au arătat cât de uh, greu este să lupți pentru bugetul uh, agricol și faptul că aceste cifre pe care ne-a prezentat uh, au fost obținute cu greu. Cu toate acestea, uh, agricultorii trebuie în continuare să fie protejați și de aceea este foarte important să avem un buget agricol uh, adecvat pentru viitor. Eu cred și eu cred că este foarte problematică această cifră de 30% uh, pentru ecologizare, pentru că există deja state care investesc foarte mult în programele de mediu în cel de-al doilea pilon uh, și au reușit să ajungă la succese importante. Eu cred că deci va fi foarte problematic pentru viitor, pentru celelalte state. Și domnul Hoisling a menționat faptul că este atât de importantă ecologizarea în primul pilon, dar domnul Hoisling ar trebui să se uite la programele care au fost derulate în cel de-al doilea pilon în anumite state membre și să vadă cât de mult succes au avut acestea. De asemenea, o altă observație privind regiunile defavorizate, care nu au fost uh, menționate explicit. Uh, și din partea Comisiei auzim în mod repetat faptul că va avea loc uh, o uh, trecere, poate, a acestor uh, regiuni către pilonul întâi și aș vrea să știu dacă aveți informații concrete în acest sens. Dar, încă o dată, după cum am spus, mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră uh, cred că nu către dumneavoastră trebuie să se îndrepte criticile noastre, ci mai degrabă uh, către comisarul pentru bugete, pe care trebuie să-l invităm de asemenea în comisia noastră. Mulțumesc! Grazie, onorevole Garcia Perez, poi Nedelceva. Gracias, señor presidente. Doamna Garcia Perez, mulțumesc, domnule președinte. Eu n-am să pun la îndoială munca depusă de domnul comisar și ambițiile dumisale în momentul în care a venit să ne prezinte această propunere. Și aș recomanda, domnului comisar, ca intervențiile colegilor din comisia noastră să nu fie interpretate ca fiind un atac personal, ci ca o critică constructivă, pentru că scopul acestor critici, acestor intervenții este să garantăm viitorul politicii agricole comune și, bineînțeles, nu ne dorim să atacăm Comisia. De aceea v-aș ruga să luați toate aceste intervenții într-un într scop, într-un mod pozitiv. Bineînțeles, știm că propunerea Comisiei conține puncte slabe și puncte uh, forte. Uh, noi, de la Parlament, din partea Comisiei, am exprimat poziția noastră și ideea este că prin documentul dumneavoastră încercați să ne răspundeți la anumite incertitudini, la anumite uh, temeri. Uh, Uh, modul în care uh, se va organiza politica agricolă pe viitor. Și, într-adevăr, în acest sens, dumneavoastră ați explicat foarte clar că va, avea, va exista o nouă, un nou temei juridic. Însă, în continuare, sunt oarecum îngrijorat, am îndoieli despre modul în care va funcționa acest fond pentru globalizare, uh, rezerva pentru situații de criză, se va face prin intermediul Consiliului această rezervă, va putea fi activată, da sau nu, ceea ce în principiu pare sau poate fi un instrument foarte bun, poate deveni ulterior, în funcție de modul în care este utilizat, un instrument care nu este la înălțimea așteptărilor sectorului sau a situațiilor respective. Deci a spus că se vor incorpora noi instrumente, instrumente care sunt pozitive, e adevărat, însă nu putem nega faptul că în primul pilon există o scădere a, plăților directe și că ar trebui poate să reanalizăm acest lucru, iar ceea ce întotdeauna ne îngrijorează când vine vorba de o negociere este aspectul următor. Se pun anumite cifre pe masă și fiecare încearcă să aibă câștig de cauză. Și vedem că eu am, a existat o scădere a sumelor pentru PAC. Eu ceea ce sper este ca ulterior să nu cumva să existe și o scădere și mai mare decât cea uh, anunțată în momentul de față. Aceasta este poziția Parlamentului, o cunoașteți, ea a fost exprimată atât prin Comisia Agri cât prin uh, rapoartele adoptate în plenul Parlamentului, raportul DES, uh, Uh, raportul pentru uh, perspectivele financiare. Deci știți care este poziția noastră și de ce avem această poziție este tocmai pentru că ne dorim un viitor durabil pentru PAC și ne dorim ca PAC să poată face față provocărilor cu care se va confrunta. Mulțumesc, doamna Nedelceva. Благодаря, господин председател. Господин комисар, аз също бих искала да ви благодаря за, за презентация. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Э, э, pentru prezentare și pentru eforturile pe care le faceți pentru uh, a putea sprijini mm, bugetul politicii agricole. Am patru întrebări. Numărul 1. La uh, politica agricolă și felul în care ea poate fi mai echitabilă. Vom fi în poziție să reducem cât mai mult diferențele dintre plățile directe într-un stat membru și în celelalte, în special în cele noi, pentru că acest lucru uh, riscă să avem șanse să petreacă asta la începutul 2014 mai degrabă decât în 2016 sau mai târziu. Al doilea lucru, uh, chel, politica bugetară agricolă se aliniază uh, politicilor regionale și politicii privitoare la Dunăre treia întrebare este sectorul apicol. Consideră Comisia că s-a alocat destul acestui sector și plățile pe familie de albine uh, Știm că nu e posibil, însă apicultorii se află într-o situație cu totul disperată. Uh, întrebarea 4, fondul de globalizare. Știm că într-unele state membre, datorită procedurilor administrative și procesului care consumă timp, e practic imposibil uh, să se acceseze acest fond. Un instrument minunat în sine, dar ar trebui să faceți mai multe eforturi pentru a vă asigura că el este într-adevăr semnificativ pentru toate statele membre. Mulțumesc! Doamna Eranz Garcia, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, eu știu că noastră cunoașteți agricultura comunitară, atât în stat, noile state membre cât și în cele vechi. Dar uh, sunt convinsă de asemenea că nu acesta este sub bugetul pe care ați fi vrut să ne-l anunțați. Uh, bugetul acesta ne îngrijorează. Ne îngrijorează de ce? Pentru că în mod eufemistic se cere o înghețare nominală, deci mai puțin cu 30% din primul pilon și mai puține fonduri de asemenea și în cel de-al doilea pilon. Deci, plecând de la această îngrijorare, eu v-aș propune ca în documentul dumneavoastră, în propunerea pe care o vom avea probabil în octombrie, ar trebui să ne Uh, să ne explicați ce se va întâmpla cu înverzirea, între ghilimele, ecologizarea agriculturii, care este incompatibilă cu reducerea de 30% din primul pilon. Și, de asemenea, sunt neliniștită din două motive. Mai întâi, în momentul în care dumneavoastră vorbiți de flexibilitate între primul și al doilea pilon, e ca și cum am deschide cutia Pandorei în ceea ce privește renaționalizarea politicii agricole comunitare. Uh, știm că au existat antecedente în alte politici în acest sens în Uniunea Europeană. Și în al doilea rând, în momentul în care vorbiți de fondul pentru globalizare sau de adaptare pentru globalizare, mie mi se pare riscant, pentru că e ca și cum am pune căruța înaintea boilor pentru că nu știm ce se va întâmpla cu acordurile internaționale și s-ar putea ca povara să fie atât de mare încât suma prevăzută să nu fie suficientă și să nici măcar să nu putem să o mobilizăm când va fi nevoie de ea. Are cuvântul domnul Michel Danta, după care domnul Kalinowski. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să-i mulțumesc domnului comisar pentru munca depusă. Funcționează microfonul meu? Mă auziți? S-a aprins luminița, totuși. Aș vrea, deci, mai întâi să mulțumesc domnului comisar pentru munca depusă, pentru că, într-adevăr, uh, cu toții suntem conștienți de faptul că am făcut un drum lung, uh, foarte lung. Și chiar dacă orizontul nu pare foarte îmbucurător, totuși. Aș vrea să vă pun două întrebări. Mai întâi, una se referă la modul în care se vor articula aceste fonduri cu fondul de coeziune. Uh, cum anume Scrisoarea ce a fost trimisă recent uh, referitoare la această solicitare ar putea să fie încurunată de succes? Care ar putea fi realocarea sau armonizarea sau articulația ce ar putea exista între aceste două politici? Și apoi, uh, dezbaterea referitoare la veniturile proprii. Uh, știm, spre exemplu, că producția de zahăr a evoluat foarte mult, că politica pe care am organizat-o în acest sens a înlăturat anumite alocări pentru acest, uh, pentru acest sector de activitate și văd că acum, în momentul de față, se pare că ne dorim să schimbăm acest lucru. Mulțumesc, domnul Kalinowski. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, comisar. Sumele disponibile pentru politica agricolă comună sunt una iar apoi distribuția între tot felul de obiective și sarcini din PAC împreună cu distribuția între statele membre este o cu totul altă poveste. Și, sincer să fiu, cel de-al doilea aspect mă, mi se pare mult mai important în momentul de față, pentru că dorim cu toții ca PAC să dispună de fonduri suficiente. Și revin la comunicarea Comisiei din noiembrie anul trecut. Uh, aici exista o declarație foarte, foarte clară, și anume că nu vom mai utiliza sistemul uh, istoric al plăților directe și vom utiliza criterii obiective. Și atunci întrebarea mea este, unde sunt aceste criterii obiective despre care se vorbea? vorbea? Nu putem să vorbim despre uh, acest procent de plăți direct, din plățile directe ca un criteriu obiectiv. Criteriile obiective trebuie să rezulte din diferențe foarte clare. Domnule comisar, conform propunerii comisiei, diferențele vor fi între 114% până la peste 500%. De exemplu, în uh, Polonia și în alte țări, ca Portugalia, Spania, Austria, Suedia, Regatul Unit, aceștia vor uh, primi o susținere de 200-250 de euro pe hectar. Cum pot ei să concureze cu cei care primesc peste 400 de euro pe hectar? Uh, dacă s-ar menține această împărțire, atunci să nu mai spunem că există, un, uh, există condiții echitabile pentru uh, concurență în agricultura europeană, pentru că există cei care sunt egali și cei care sunt mai egali, dar concurența nu mai există. Mulțumesc, domnul Iar și apoi Jose Bove. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că, într-adevăr, ați luptat pentru bugetul agricol. Totuși, am patru întrebări scurte. Prima, o chestiune între argumentarea politică și uh, realitatea de pe teren. Ați spus că am reușit, din punct de vedere politic, să confirmăm, să consolidăm bugetul uh, agricol. Sigur că agricultorii vor avea o cu totul altă părere și se vor uita ce primesc în 2013, ce primesc în 2014 și calculul ne arată că în 2013 uh, cel de-al doilea pilon sau, sunt la dispoziție 46,6 miliarde de euro și uh, în 2014 această sumă scade ceea ce duce la o scădere de 40 de euro pe hectar. Și agricultorii se vor uita exact la acești bani. Întrebarea mea este pentru dumneavoastră. E calculul meu greșit sau aceasta este diferența între argumentarea politică și argumentarea reală? Dacă eu am greșit la calcule, m-ar bucura foarte mult acest lucru. Uh, pentru că atunci aș putea să le spun, să le explic agricultorilor care este situația reală și ce, câți bani vor primi. A doua întrebare. Avem încă o problemă cu faptul că statele membre nu acceptă încă bugetul european. Ele, de fapt, vor să ne ofere mai puține mijloace de, financiare decât avem nevoie. Cum uh, estimați dumneavoastră uh, starea uh, bătăliei? Credeți că până la urmă va trebui să acceptăm reduceri și dacă se vor face reduceri, unde anume se vor face aceste reduceri, după părerea dumneavoastră? Cea de-a treia întrebare. Uh, vor adera noi state membre. Vom primi bani uh, în plus sau va trebui să le uh, integrăm în bugetul pe care îl avem deja? Și ultima întrebare, când veți veni cu propuneri concrete cu privire la uh, modelarea degresivă a plăților directe? Mulțumesc, domnule Iar. Mato. Voi uh, încerca să fiu scurt o remarcă mai întâi. Cred că comisarul s-a bătut pentru bugetul său și a făcut cât a putut în contextul în care se afla problema pe care o avem, este că mai există și Consiliu și Consiliul nu e totdeauna cel mai bun aliat pentru politica agricolă comună, este funcționează acolo egoismele naționale. A doua problemă este că într-un cadru limitat de 1% uh, de la o țară la alta. Noi vrem uh, trebuie să ne gândim retrospectiv la fondurile proprii ale bugetului. Cum putem realimenta bugetul PAC din fondurile proprii ca să ajungem la 60% din bugetul PAC finanțat din fonduri proprii. Poate că e altceva, dar merită să ne gândim la asta pentru că cu cât vom avea mai multe probleme, vom vedea cum se restrânge bugetul nostru dacă nu folosim fondurile proprii am o uh, întrebare privitoare la politica de cercetare. Da, cred că este interesant. Prima oară când se vorbește de cercetarea în agricultură, asta se leagă de prioritățile PAC. Putem să avem într-adevăr o coerență pentru că acest buget permite să întărim uh, uh politica de înverzire și așa mai departe. Al doilea element, s-a vorbit de fondul de globalizare, dacă adăugăm și măsurile de urgență, sunt 6 miliarde care sunt legate de crize economice, de probleme economice. Eu cred că trebuie să fie chiar în miezul acestor cifre chestiunea costurilor de producție. Am votat raportul pe care l-am prezentat. Agricultorii nu trebuie să fie plătiți sub costul lor de producție. Asta este o cheie foarte clară pentru declanșarea fondurilor de susținere. Mâine va fi mai puțină nevoie dacă agricultorii își vor uh, putea vinde produse la un preț care să conțină prețul de producție. Mulțumesc, Jose. Domnul Mato, apoi Halvez domnule președinte. Cu toții sunt de acord, domnule comisar, asupra faptului că dumneavoastră ați încercat să apărați un buget demn de acest nume. Și aceste eforturi totuși trebuie continuate. Eu pot să vă spun că am senzația că oarecum astăzi suntem așa, oarecum resemnați și ajungem aproape la concluzia că ar fi putut să fie și mai rău. E bine, nu cred că așa stă situația. Noi în Parlament ne vom lupta și dumneavoastră, dacă vă veți lupta, vă veți bucura de sprijinul Parlamentului. Și de ce? Pentru că în ciuda situației pe care o traversează agricultorii noștri, în ciuda uh, exigențelor și a criteriilor din ce în ce mai stricte în materie de mediu, în materie de siguranță alimentară și așa mai departe, Comisia propune să se reducă bugetul PAC în, PAC în mod important. Acest lucru nu este acceptabil. Nu putem să cerem agricultorilor care vor asuma noi uh, sarcini să uh, facă față unei scăderi a bugetului PAC. Și uh, ideea este că agricultura nu trebuie să fie acea politică care plătește toate facturile, greșelile comerciale, criza, reducerile bugetare și așa mai departe. Uh, Domnule comisar, noastră a spus că fondul de globalizare nu va fi Uh, limitat doar la intervenții din cauza acordurilor comerciale încheiate cu alte țări. Aș vrea să știu, e vorba de toate acordurile comerciale, spre exemplu cu Columbia, cu Peru, care, bineînțeles, aduc prejudiciu anumitor uh, sectoare de, agri- de, de agricultură, spre exemplu bananele, și aș vrea să știu care va fi amplitudinea intervenției acestui fond de, de solidaritate. Știți că, noastră, știți că eu vin dintr-o regiune ultraperiferică și întotdeauna sunt îngrijorată pentru aceste uh, regiuni. Este foarte important să știm care va fi fi bugetul și care vor fi instrumentele, sprijinul de care ne vom bucura. S-ar putea ca a, aceste regiuni să trebuiască să plătească o factură suplimentară. Și poate că ar fi bine să știm exact cum va fi situația, cum va fi noua PAC pentru aceste regiuni. Și am senzația, am, am încrederea, domnule comisar, că nu ne veți dezamăgi pe această temă. Mulțumesc, domnule Amato, acum domnul Alves. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, și eu la rândul meu pentru a utiliza o terminologie care a fost deja utilizată până în prezent, uh, uleiul și motorul. Ei bine, nu cred că e nevoie de atât de mult uh, combustibil în Europa. Noi avem uh, Uh, convingerea clară că dumneavoastră v-ați luptat pentru uh, PAC. Ceea ce noi ne dorim este ca motorul să fie puternic, un motor care să facă față noilor provocări, care să fie capabil să meargă mai departe, să depășească dificultățile și să parcurgă toți acei kilometri care ne-au mai rămas de parcurs. Un motor care să nu ca, rămână în pană Uh, și care să nu consume atât de mult combustibil ca în trecut. Ne-au mai rămas foarte multe de făcut, mai sunt foarte multe provocări, uh, au fost deja multe dintre ele enumerate de colegii mei. Haideți să ne gândim la modul în care, în mod echitabil, aceste fonduri vor fi distribuite, repartizate între diferitele sectoare pe întreg teritoriul Uniunii Europene cum anume vor beneficia de aceste fonduri regiunile cele mai defavorizate. Și nu uitați de asemenea și regiunile ultraperiferice, așa cum spunea colegul meu, uh, care au de suferit de pe urma acordului încheiat cu Mercosur. S-au mai menționat și alte acorduri care vor avea consecințe importante. Deci pentru asta, pentru a face față acestor probleme, e nevoie de o politică importantă, ambițioasă, la înălțimea așteptărilor. Diese Mulțumesc. Domnule comisar, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul, pentru această răbdare infinită de care dați dovadă ascultându-ne pe toți pe rând. În orice caz, ceea ce discutăm acum este doar un proiect. E un prim text al Comisiei pentru programarea financiară. Vor urma foarte multe discuții animate pe viitor și sigur că în momentul de față trebuie să ne gândim la faptul că criza financiară și economică nu a trecut încă. Agricultura uh, joacă un rol foarte important în Europa și în continuare vor exista discuții foarte dure în comisie și între Comisie, Parlament și Consiliul pentru Agricultură și s-ar putea uh, ca banii să crească sau să scadă. Și dacă mergem în jos, deci dacă banii scad, atunci trebuie să ne întrebăm cât de mult putem să scădem și oare va mai fi uh, posibilă punerea, transpunerea în practică a ecologizării. Uh, sau, dacă scad, scădem fondurile, ce e mai important? Uh, uh, asigurarea provizionării cu alimente? Uh, care sunt obiectivele noastre unde trebuie să spunem, bun, acestea trebuie atinse chiar dacă reducem fondurile și dacă reducem fondurile, unde le vom uh, reduce? Pentru că dacă facem o reducere forfetară peste tot, atunci nu vom mai putea să menținem o politică agricolă comună. Abbiamo finito questo. Bun, am încheiat această lungă secvență de intervenții. Doresc să mulțumesc domnului comisar, nu numai că a ascultat, dar a și notat toate întrebările dumneavoastră, deputat cu deputat, foarte conștiincios ne aflăm, uh, cum spunea din aur un coleg, la începutul acestei uh, bătălii și noi, Comisia de Agricultură, noi, Parlamentul European, ne declarăm nesatisfăcuți. Știm că Consiliul stă în fața ușii și că nu va fi foarte generos cu agricultura. De aceea, dumneavoastră, veți găsi totdeauna în această comisie aliați pentru a uh, continua uh, pe această linie și a da uh, Europei politica agricolă pe care o uh, dorim cu toții. Aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, spunea cineva, cred că domnul Mato, că uh, com comisarul pare resemnat, nu trebuie să fie așa, trebuie să se bată. Nu sunt deloc resemnat, vă spun uh, doar că dacă de la începutul mandatului până acum v-am spus totdeauna obiectivul meu este să mențin bugetul, acum uh, vă spun că este propunerea uh, financiară a Comisiei. Am parcurs o etapă. Știu că procesul nu s-a încheiat, știți și dumneavoastră foarte bine, dar acum, pe baza propunerii Comisiei, care este o propunere oficială, care arată și repetă acest lucru, că Comisia își menține politica agricolă comună ca principală cheltuială bugetară în propunerea ei, deci cred că politica agricolă comună este recunoscută de uh, Colegiul Comisarilor ca un obiectiv prioritar al bugetului comunitar, este o propunere pe care o face Comisia un buget, uh, cum spunea președintele Comisiei, care este ambițios, dar și realist în același timp, fiindcă, vă repet, am făcut această propunere pe care o punem pe masa Consiliului și Parlamentului în niște condiții bugetare dificile pentru Uniune, dar uh, și într-o situație în care țările membre cer Comisiei să fie tot mai ambițioasă, nu numai să mențină politica uh, tradițională, ci să facă mai mult în fiecare domeniu. Veți fi de acord că nu e ușor și că discuțiile din cadrul colegiului n-au fost deloc simple. Pe de o parte să menținem niște politici puternice, cum e cazul politicii agricole comune, dar ă, în același timp să punem pe masă Consiliului eh, propuneri cu obiective ambițioase care nu existau mai înainte. Deci, tot ce vă spun este că eu, în calitate de comisar, pot vorbi doar în numele eh, colegiului de comisari, spunând, iată, un buget ambițios pentru PAC în condiții dificile. Nu e resemnare. Sunt de asemenea de acord cu voi toți și eh, de asta n-am intrat în detalii unii dintre dumneavoastră ați ridicat chestiunea cum o să facă asta, cum o să facă asta, ă, începând din octombrie vom discuta în detaliu cum vom utiliza aceste sume. Puteți înțelege că acum nu vă pot da mai multe detalii. Unii au spus că în perspectivele financiare s-a intrat prea mult în detalii, alții ar dori mai multe detalii. Toate acestea se vor regăsi în propunerea legislativă și știu și eu că partea cea grea nici n-a început încă, pentru că ceea ce avem ca carburant, cum vă spunea, trebuie să vedem cum îl utilizăm pentru a ne atinge mai bine obiectivele. Doamna Iegel, în privința raportului dintre cei doi piloni și măsurile de mediu om să, am să vă asigur de un lucru. Nu ă, din cauza că punem activitatea de greening în primul uh, pilon, uh, vom transfera acest lucru în al doilea. Am discutat deja acest lucru și ați văzut că am încercat să prevedem în uh, perspective financiare. Nu vom uh, face să se plătească din al doilea pilon greening-ul. Uh, se va da posibilitatea statelor membre, regiunilor, să financeze în continuare măsurile de înverzire. Nu am făcut sacrificii în această privință. În privința acordurilor comerciale, spuneți că Parlamentul are temeri, dar avem și Comisia Agri temeri. M-am spus doar că și vă repet acest lucru, nu din cauza a creierea acestei linii bugetare pentru fondul de globalizare, că vom putea acum face acorduri comerciale mai ușor. Trebuie să fim la fel de atenți, să măsurăm cu mare atenție impactul, pentru că există uh, unele impacturi din cauza negocierii uh, proaste. Sunt uh, sunt uh, pierderi pe care le putem avea în gestionarea teritoriului nostru, care nu se compensează cu bani. Dar atunci când există un impact doar punctual, trebuie să avem și mijloace de a acorda aceste compensații și să nu uh, ajungem la plăci directe din al doilea pilon. Și cum vă spuneam, fondul de globalizare eu îl văd Eh, într-o manieră mai largă decât acordurile comerciale, strict. Dar, eh, sigur, îmi cereți detalii, trebuie să venim cu detalii, cu o bază juridică, deocamdată nu vă pot eh, da mai multe detalii, fiindcă am cerut serviciilor să facă o analiză juridică în privința felului în care vor fi utilizate toate aceste uh, Uh, instrumente. Uh, am negociat până acum cifrele, acum, în următoarele luni, vom uh, reflecta asupra propunerilor legislative. Domnul Hall spunea că bătălia bugetară nu s-a terminat, asta am spus și eu de la început. Sunt foarte conștient că faptul că discutăm în același timp, prima oară după multă vreme, reforma PAC și bugetul, e, sunt de făcut ajustări, există legături, există legătură între bugetul pentru politica de coeziune și bugetul pentru PAC. Eh, pentru a putea menține un echilibru în repartiția bugetară între diversele state membre. Există anumite limitări pe care trebuie să le punem de o parte și de alta în repartiția alocărilor eh, către statele membre. E limpede, deci, că în funcție de cum vor evolua negocierile între Consiliu și Parlament pe baza propunerilor Comisiei, în funcție de asta Uh, va exista și un impact asupra marjei de repartiție între statele membre. Uh, mai mulți dintre dumneavoastră uh, ați făcut referire la această limită de reechilibrare. Voi fi foarte clar, nu-i vorba de o treime din medie, ceea ce spunea comisarul pentru uh, buget, ca, uh, dar comisarii au aprobat cu toții această propunere, vă repet, toți uh, membrii comisiei au fost de acord cu propunerea, să uh, mărim încă cu o treime nivelul actual pentru a ajunge la 90. Deci diferența între nivelele act actuale de plată și 90% din media comunitară, cu această reechilibrare am limitat o mărire de o treime și nu mai mult, astfel încât repartiția globală între statele membre să nu creeze un dezechilibru între eh, ceea ce pot primi eh, anumite state membre datorită acestei creșteri și ceea ce primesc alte state uh, uh, pentru politica de coeziune. Este o propunere care a fost făcută de comisarul pentru buget, care trebuie să aibă grijă de acest echilibru și care a fost acceptată de întregul colegiu al comisarilor. Există, bineînțeles, o legătură între negocierea pachetului global și felul în care uh, se va face repartiția alocărilor între statele membre. în ceea ce privește pe cei mai defavorizați, repet încă o dată, nu, având în vedere transferul acestei sarcini bugetare înspre fondul social, asta nu înseamnă că programul pentru cei mai defavorizați este total deconectat de politica agricolă comună. Programul acesta în favoarea celor uh, mai uh, săraci este în continuare o parte din politica agricolă comună. Și această parte este uh, garantată indiferent dacă vor exista uh, stocări, intervenții pentru stocuri Până în prezent, având în vedere temei juridic de până în prezent, singura sursă de finanțare era politica agricolă comună, eram pur și simplu legați din punct de vedere juridic de valoarea uh, de intervenție pentru stocuri, motiv pentru care nu puteam finanța mai mult decât valoarea stocurilor pe care le avem la dispoziția noastră plecând de la această sumă de 2,8 milioane de euro, deci 400 de mii de euro pe an, am reușit să garantăm 400 de milioane de euro pe an. Dacă vor exista stocuri de intervenție, atunci aceste nivel de alocări pentru cei mai defavorizați va putea crește, pentru că vom putea completa cu stocurile de intervenție. Dar avem o garanție și temeiul juridic rămâne în continuare cel pe care l-am propus va fi adaptat. Însă pentru do- după 2013 vreau să vă atrag atenția asupra faptului că dacă nu reușim să ajungem la un acord în cadrul Consiliului împreună cu statele membre, cu majoritatea statelor membre, uh, referitor la temeiul juridic pe care Comisia l-a propus deja în 2008 și l-a adaptat în 2010, am risca în 2012, știți că există deja o, o, uh, o sumă care este redusă, am riscat în 2013 să avem 0 euro pentru acest program, în favoarea celor mai săraci. Deci, trebuie să găsim o soluție pentru a adopta această decizie, în așa fel încât să putem continua acest program și în 2013. Acum, în ceea ce privește modelarea degresivă, mai multe detalii veți obține în propunerea legislativă în luna octombrie. Asta ne-am dorit în perspectivele financiare. Asta am vrut să subliniem și anume că elementele legate de ecologizarea agriculturii, legate de modelarea degresivă, sunt elemente cheie pentru credibilitatea politicii agricole comune și sunt elemente care trebuie să fie preluate în reformă. Detaliile concrete le veți avea prin propunerea din octombrie. Am notat solicitările Parlamentului, propunerile Parlamentului și vom veni cu o propunere legislativă ce va putea fi discutată. Pentru a răspunde domnului Wojciechowski, el spunea că este mai degrabă dezamăgit, pentru că în 2004-2005 încă mai aveam stocuri, încă mai aveam posibilități și acum statele membre cer un buget care să fie din ce în ce mai redus, să fie redus. Da, aveți dreptate, aveți dreptate când spuneți că statele membre vor avea un rol important în discuțiile viitoare. Acordul final va trebui să țină seama de poziția statelor membre. Dar, după cum v-am spus deja, Comisia a trebuit să elaboreze un buget, un buget care să fie și ambițios, dar și realist. A trebuit să ținem seama de situația economică de acum, care nu e cea pe care am cunoscut-o în 2004 sau în 2005 sau chiar și înainte. A trebuit să ne adaptăm propunerile bugetare la situația economică actuală. Și, încă o dată, în situația economică actuală, politica agricolă comună rămâne principala prioritate a bugetului european în propunerea Comisiei. Cred că asta e foarte important de subliniat. Și încă o dată, dacă statele membre, dacă Parlamentul consideră că trebuie alocate mai multe fonduri pentru politica agricolă comună, că trebuie sporit bugetul european, vom avea ocazia să discutăm acest lucru. În ceea ce vrește plățile direct, directe, v-am explicat care este propunerea în momentul de față, în așa fel încât să asigurăm un echilibru între diferitele sume alocate statelor membre și pe această bază ulterior vom veni cu o metodă de calcul ce va fi uh, uh, propusă în uh, textul legislativ. Doamna Petrona Neveș. Întrebarea era cum politica agricolă comună va fi mai echitabilă. Plecând de la propunerile pe care le avem, nu cred că va exista un impact negativ asupra proiectului POSEI. Uh, nu s-a prevăzut o reducere specifică a acestui program POSEI. Acesta va avea în continuare locul pe care îl are și în momentul de față în cadrul politicii agricole comune. Cum anume PAC va fi mai echitabilă? După cum am spus, cu această metodă nouă de repartizare, de realocare a fondurilor, vom avea uh, acest scop de echitate. Acum, în ceea ce vrește regiunile periferice, după cum v-am spus, nu am prevăzut o alocare specifică pentru regiunile ultraperiferice. Uh, nu avem prevăzută nicio alocare, aș spune, negativă față de aceste regiuni. Ele își vor uh, ocupa în continuare locul pe care l-au ocupat și până în prezent. Doamna Calniete, v-am explicat care este modelul și pe baza aceasta vom avea o metodă de calcul în octombrie. Pentru a răspunde domnului Lavia, nu e vorba de 8 miliarde, ci e vorba de 2,8 miliarde pentru fondul de globalizare, nu 8 miliarde. De fapt, e vorba de 9 miliarde. Dar asta corespunde cu phasing in pentru noile state membre. Și cei care au ieșit uh, din uh, capitolul 2 au fost aceste fonduri au fost transferate în alte linii bugetare pentru a finanța acest phasing in. Cum în ceea ce urește programul referitor la cei mai de persoanele cele mai defavorizate, după cum v-am spus, domnul Papastanco s-a plecat. E bine, temeiul juridic este cel propus de comisie. Vom vedea dacă va exista o cofinanțare din partea statelor membre, însă va trebui să așteptăm mai întâi concluziile după adoptarea propunerii legislative pe care comisia a făcut-o deja pe marginea acestui subiect. Acum, flexibilitatea între primul și cel de-al doilea pilon, după cum v-am spus deja, această flexibilitate se va aplica doar pentru adoptarea pachetului legislativ. Nu va fi o, flexibilitate care va rămâne la dispoziția statelor membre după bunul lor plac. Nu. E vorba de o flexibilitate care va permite Comisiei să, uh, în negocierile sale și în discuțiile cu Parlamentul și cu Consiliul, să aibă acela, acea posibilitate de ajustare, de adaptare, de transfer între primul și cel al doilea pilon. E un aspect la care țin foarte mult. Programul de cercetare și dezvoltare, da, va fi un program european, pentru că va finanța 100% din bugetul comunitar. Și deci, în comunicarea pe care vă vom prezenta-o și în propunerile legislative cu care vom veni ulterior, vor exista toate detaliile înainte de 2013. Vom propune cadrul necesar pentru utilizarea acestor fonduri, dar va fi vorba de un proiect comunitar, de un program comunitar și pentru a răspunde domnului Jose Bove, va ținti acele priorități care sunt priorități ale PAC. Deci e vorba de priorități în materie de inovare, cercetare, dezvoltare, legătura dintre uh, cercetare și transferul în practică. E vorba de priorități care sunt definite în mod clar în cadrul PAC. În ceea ce privește sumele 2014 față de 2013, e bine, comparativ cu 2013, prea devreme pentru a face astfel de afirmații. Va depinde de pachetul legislativ și de negocierile pe această temă pe viitor. Uh, nu perspectivele financiare plurianuale pot fixa nivelurile de plată pentru fiecare agricultor în parte. Nu, va depinde de cheia de repartizare a plăților directe între diferitele state membre în cadrul primului pilon și va depinde și de acordul final la care se va ajunge în momentul în care vom negocia. Domnul Sikerski spunea că menținerea unui buget este un eșec pentru că ar fi fost mai bine să avem o sporire a bugetului. Asta a cerut Parlamentul, să existe o menținere a bugetului și, după cum am spus, da, iată, avem pe masa de discuție o propunere oficială a Comisiei care menține bugetul cum anume va fi utilizat fondul pentru dezvoltare rurală ă, în favoarea zonelor rurale. Toate aceste elemente vor figura în propunerea legislativă, chiar și măsurile de piață ă, pentru micile exploatații, toate aceste elemente vor fi preluate concret în propunerea legislativă. Doamna Köstinger, V-ați referit la regiunile cele mai defavorizate. Nu e vorba de o transferare a fondurilor înspre primul pilon. Am spus deja acest lucru. Rămân aceste fonduri în al doilea pilon. Primul pilon reprezintă un supliment. Dar e un lucru pe care l-am discutat deja. În ceea ce privește fondul pentru globalizare și fondul pentru situații de criză, în ceea ce privește acest fond pentru situații de criză, acesta va fi mobilizat tot atât de repede Uh, precum mobilizăm măsurile de intervenție pe piață în momentul de față. Va aceeași procedură, mobilizare în regim de urgență. În momentul în care există o problemă pe piață din cauza unei crize, știu eu, sanitară sau de altă natură, putem mobiliza acești bani direct. Direct, uh, comisia face acest lucru, așa cum o face în momentul de față cu măsurile de intervenție pe piață. Nu va fi prea complicat. Iar în ceea ce privește fondul pentru globalizare, uh, da, acolo veți avea detalii ulterior. Acum, domnul Dantan, din cât am înțeles, a trebuit să plece. Întreba care va fi legătura cu fondul de coeziune. Da, va exista o legătură. Uh, vom vedea în paralel acest lucru în uh, perspectiva financiară și va exista la nivel bugetar o, o legătură la nivelul fiecărui stat membru, tocmai pentru a asigura un echilibru a modului în care sunt alocate fondurile între diferitele state membre. Domnule Kalinowski, da, eu sunt în continuare convins că e nevoie de o repartizare echilibrată, însă nu pot să fac acest lucru decât între anumite limite definite la nivel bugetar. Uh, trebuie să ținem seama și de celelalte politici, pentru că pentru a avea un buget viabil la final, în final, trebuie să ținem seama de toate aceste aspecte, de elemente care trebuie luate în considerare. Se negociază atât reforma PAC cât și reforma bugetară, deci va trebui să ne adaptăm încetul cu încetul, pas cu pas pe măsură ce negociem. Întrebarea mai era dacă uh, statele membre vor adopta această propunere. Compar, compara, comparația făcută între 2013-2014 nu se va putea face decât după adoptarea pachetului legislativ. Dacă statele membre vor adopta bugetele... Doamna Reiner, de asemenea, pusese această întrebare și dacă sunt uh, reduceri, unde vom reduce fondurile? Uh, E bine, eu cred că suma obținută în momentul de față, propusă în momentul de față, este suma strict minim necesară. N-am făcut această propunere cu ideea de a reduce bugetul. Dacă Parlamentul, Consiliul, uh, statele membre vor decide că va trebui să reducem aceste fonduri, vor trebui să asume și această decizie din punct de vedere politic. Însă Comisia este convinsă că acest buget este absolut necesar pentru PAC. E necesar pentru ecologizare, e necesară pentru securitatea alimentară. Eu nu văd nicio marjă care să existe în momentul de față și care să ne permită ulterior să mai reducem, să mai tăiem din propunerea comisiei. N-am făcut nicio propunere cu marjă. Eu cred că aceasta este limita cea mai strictă uh, de care avem nevoie pentru PAC. Cum anume vor reacționa statele membre, asta vom trăi și vom vedea. Încă nu putem ști de pe acum ce se va întâmpla. Si, si. Si, uh, je le fais. Okay. Chiediamo eh. <laughs> Grazie. Grazie. Mulțumim, domnule comisar. Cred că răspunsurile au fost exhaustive, punctuale, către toți cei care au luat cuvântul. Cerem scuze interpreților pentru că am depășit timpul prevăzut. Vă amintesc coordonatorilor că mâine, la încheierea comisiei, vom face reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc tuturor! Bravo.